Um, okay, let's start the point number 20. Foarte bine. Haideți să începem cu punctul 22, situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Dragi colegi, redactarea raportului este un raport uh, tipic pentru Comisia Libe Cum spuneam, este un raport specific pentru Comisia Libe care este responsabilă pentru respectarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale pe teritoriul Uniunii Europene. Așa cum vă aduceți aminte, pe 30 martie am avut o audiere foarte interesantă pe această temă. Proiectul de raport a fost prezentat uh, chiar a doua zi după aceea de doamna Laura Ferrara. Astăzi vom discuta numeroasele amendamente care au fost depuse la acest raport, 909 în total. Știind că s-a prelungit termenul pentru depunerea amendamentelor și știind că deja sunt foarte multe amendamente, nu am putut avea pentru astăzi toate versiunile lingvistice ale acestor amendamente. Doamnă Ferrara, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să încep prin a adresa mulțumiri tuturor colegilor care mi-au trimis amendamente. Și vreau să mulțumesc și colegilor uh, din nenumăratele intergrupuri, ca de exemplu intergrupul ITCO, în ce privește transparența și lupta împotriva crime organizate, luptul, intergrupul privind drepturile minorilor, uh, intergrupul privind drepturile LGBT și multe altele. Așa cum a spus dumneavoastră, domnul președinte, au fost trimise 909 amendamente, sunt nenumărate dar este totuși un semnal că acest subiect a suscitat interesul unui număr mare de colegi, pentru că este un raport consacrat unei teme fundamentale pentru Europa. Eu însă am făcut mai multe amendamente și deoarece proiectul de raport um, avea un număr limitat de caractere care era Uh, uh, obligatoriu de respectat și atunci nu puteam decât să prezint o versiune succintă. Prima temă care trebuie pusă în evidență este felul în care voi structura acest raport. Așa cum v-am spus la prezentarea proiectului de raport, am împărțit acest raport în două secțiuni. Mai întâi o secțiune pentru chestiune instituționale și o a doua secțiune în ce privește încălcările uh, specifice. Intenția mea este ca această structură să fie menținută, să fie o structură solidă, compactă, pentru că avem nevoie de o reacție puternică din partea instituțiilor europene și este foarte important ca Parlamentul European să-și exprime poziția cu fermitate și să trimită un mesaj clar în atenția Comisiei. Mi-aș dori a, ca atare să existe o strategie internă pentru drepturile fundamentale, astfel încât să fie clar că trebuie să intervenim în mod concret pentru a proteja drepturile fundamentale și pentru a preîntâmpina încălcarea acestora. Am citit cu tot interesul amendamentele care mi-au fost trimise și mi s-a părut uh, că existau uh, foarte multe amendamente pe care le puteam accepta pentru că îmbunătățeau raportul. Și am considerat că majoritatea amendamentelor sunt în favoarea propunerilor mele și, cum spuneam, le ameliorează. Se cere coerență între acțiunile externe și politicile interne din Uniunea Europeană, o monitorizare pentru fiecare stat membru, se dorește depășirea așa numitei dileme de la Copenhaga, se dorește uh, Uh, um, folosirea articolului 2 înainte de a se folosi opțiunea nucleară de la articolul 7. Se cere o tabelă de punctaj pentru respectarea drepturilor fundamentale, se cere un sistem de alertă rapidă în ce privește încălcarea drepturilor fundamentale și există multe alte asemenea sugestii deosebit de interesante și de aceea eu am uh, uh intenția fermă de a le include în raport. Privitor la cea de-a doua parte, Uh, încălcări specifice a drepturilor din Carta Drepturilor Fundamentale și aici am primit multe amendamente. Eu vreau să păstrez structura așa cum am prezentat-o eu inițial, o structură uh, în care există categorii și subcategorii. Și tocmai în aceste subcategorii uh, să apară încălcările um, Uh, drepturilor uh, specifice. Și eu cred că voi putea să permit cetățeanului, mă rog, celui care va citi raportul să um, înțeleagă mai bine care este rostul raportului și mai ales care sunt concluziile sale. Și încă o dată, scopul meu este să trimit un mesaj clar și ferm în atenția Comisiei Europene. Ținând cont de amendamentele pe care le-am primit, trebuie să uh, revizuiesc acum uh, structura raportului, dar uh, liniile mari, arhitectura prezentată, cum spuneam în proiectul de raport, le voi menține, că e vorba despre drepturile minorilor, a LGBT, a minorităților, a victimelor crizei, a victimelor crimei organizate și a corupției. Eu cred că toate acestea pot să fie subcategorii care să ne permită să atragem atenția asupra celor puncte de dreptul importante. Și e important să facem uh, trimitere și la noutățile legislative care au apărut în 2013 și 2014. Acum vă stau la dispoziție ca să vă ascult uh, sugestiile și observațiile și uh, după aceea, la următoarea întâlnire cu raportorii din umbră, vom discuta mai în detaliu despre amendamente. Știți că această întâlnire este programată pentru joi 21, în timpul săptămânii de la Strasburg, dacă nu mă înșală memoria, și sper că această nouă întrunire cu raportorii din umbră ne va permite să ne continuăm buna cooperare pe care deja am început-o. Vrem să avem un raport cât mai consensual cu putință. Și îmi doresc să avem o discuție cât se poate de deschisă despre tot raportul, pentru că ar fi frumos să um, se întrunească unanimitatea sau nu pot să uh, fac nimic altceva decât să vă ascult, toate uh, opiniile sunt binevenite, ele nu pot decât să uh, îmbunătățească calitatea raportului, deci încă o dată îmi doresc ca acest raport să fie acceptat de toate grupurile. Vă mulțumesc, doamna Ferrera. Acum, Ferrara. Acum vreau să dau cuvântul uh, colegilor care doresc să iau cuvântul, dar mai întâi începem cu raportorii din umbră, doamna Gol, care o locuiește pe Elizabeth Vozenberg. De la PP aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, vorbesc în numele doamnei Vozenberg astăzi și citesc poziția dumnea ei. Nu a putut să fie prezentă din cauza că tocmai și-a pierdut soțul și îi trimitem condoleanțele noastre. Am preluat așadar uh, poziția dumnea ei pe care a redactat în atenția dumneavoastră, doamnă Ferrara. Ca să încep, vreau să subliniez încă o dată faptul că situația drepturilor omului în Uniunea Europeană este întotdeauna o chestiune delicată care uh, uh, ne obligă să fim foarte vigilenți atunci când arătăm cu degetul uh, și când dăm exemple mult prea concrete. Vreau să o felicit pe doamna Ferrara pentru munca sa Uh, grea și faptul că a avansat atât de repede. Și sper că um, este conștientă de faptul că acest avort este foarte important pentru poziția noastră în ce privește protejarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Eu am depus 53 de amendamente care includ chestiuni cruciale pentru grupul meu. Uh, toți deputații PPE au uh, depus 134 de amendamente. Știm că acest raport este poate principala provocare pentru Comisia Libe, dar sperăm că vom găsi un teren de înțelegere. Toate instrumentele din tratate pentru a garanta respectul valorilor europene, așa cum stipulează articolul 2, trebuie să fie puse în aplicare. Prin urmare, înainte de a cere noi structuri, trebuie să folosim structurile care există deja. Este de asemenea foarte important pentru mine să lămuresc faptul că articolul 7 din uh, Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene ne oferă deja mecanismele necesare pentru a pune în aplicare Cartea Drepturilor Fundamentale și legislația europeană în vigoare în acest domeniu. Prin urmare, sunt ferm comisă de faptul că nu avem nevoie de un nou mecanism, ci mai degrabă de o strategie internă care va putea să fie consolidată de un principiu și anume că toate prevederile tratatelor și legislația europeană trebuie să fie folosite pe deplin pentru a garanta respectarea drepturilor fundamentale în practică. Bineînțeles că rolul ă, Agenției pentru Drepturile Fundamentale, experiența sa, sunt ă, un factor cheie, atât în campaniile de prevenire, cât și în lupta împotriva uh, celor care încarcă drepturile omului. Sper ca toate rapoartele disponibile pentru drepturile fundamentale să fie incluse într-o bază de date comună, ca să putem să le consultăm. Dar asta nu trebuie să încalce principiul de subsidiaritate, pentru că Uniunea Europeană nu trebuie să-și depășească competențele definite de tratate. În ce privește a doua parte a raportului, ne place spectrul de drepturi fundamentale uh, care au fost menționate acolo și am vrea să adăugăm exploatarea Uh, traficul de ființe umane, nevoia de a lupta împotriva terorismului și a radicalizării, un apel pentru um, a um, proteja diversitatea uh, culturală, religioasă, uh, protejarea drepturilor celor care aparțin um, comunităților minoritare, imigranților, refugiaților sau pentru cei care aparțin persoanelor cu dizabilități și de asemenea să se acorde atenție uh, um, drepturilor comunității Roma și să se ia măsuri pentru a lupta împotriva uh, um, tendințelor rasiste și xenofobe și a discursurilor care incită la ură împotriva acestor um, minorități. Există mai mult ca sigur și alte domenii din raport care sunt uh, sensibile pentru grupul meu și probabil că vor fi dezbătute îndelung pe plan intern. Aceasta este scrisoarea pe care a trimis-o doamna Vozenberg. Vă mulțumim. Domnule Niedermüller, doriți să las cuvântul? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi și eu vreau să-ți mulțumesc, Laura. Este o muncă foarte grea. În ultimele săptămâni a trebuit să depui multe eforturi și salut eforturile tale te-ai ocupat de acest teren foarte sensibil, dând dovadă tu de, de multă sensibilitate. 909 de amendamente uh, sublinează cât de important este acest subiect pentru Uniunea Europeană. Deci este de fapt un bun semn și uh, dovedește că deputații iau acest raport uh, în serios și am avut deja dezbateri constructive și sunt convins că și viitoarele dezbateri vor fi foarte utile. Sunt de acord cu doamna Ferrara atunci când ne spune că structura raportului este o chestiune deosebit de importantă și eu cred că ne îndreptăm deja în direcția cea bună. Pentru mine și pentru grupul meu este foarte importantă prima secțiune din acest raport, deoarece sunt menționate acolo mai multe aspecte de natură generală, care oferă un fel de uh, context foarte util pentru întregul raport. Sunt convins că avem nevoie de niște mecanisme noi în acest domeniu situația s-a modificat foarte mult. Acum avem situații politice noi în anumite state membre, avem noi evoluții. Da, putem să folosim instrumentele și instituțiile existente, însă de ce să nu uh, discutăm și despre noi metode, noi abordări, noi instituții? A, așa ar trebui să uh, arate dezbaterea pe viitor. Da, Există multe subiecte fierbinți care sunt acoperite deja de raport, diferitele forme de discriminare, copii, femei, LGBT, um, um, copii, romi. Acestea um, categorii oricum sunt în centrul raportului. Ar fi bine să există și un ciclu de politici anual pentru monitorizarea drepturilor fundamentale în, state, în statele membre. Ar trebui să avem un raport pentru fiecare țară în parte care să fie elaborat de către Comisie bazându-se pe datele disponibile. Mm, Sursele de inspirație ar putea să fie uh, rapoarte de la Consiliul Europei, de la Agenția Drepturilor Fundamentale, rapoarte redactate de Comisia însăși sau trimise de către ONG-uri. Vreau să subliniez că o strategie nu are succes decât dacă se bazează pe statul de drept, pentru că statul de drept este indispensabil pentru a proteja drepturile fundamentale. Numai dacă se respectă statul de drept, se respectă toate obligațiile care emană din tratate. Statul de drept joacă un rol cheie ca să garanteze încrederea reciprocă între statele membre și în sistemele juridice din statele membre. Numai așa putem să avem un adevărat spațiu de libertate și uh, securitate și justiție. Această abordare a fost sprijinită oficial de către Consiliu și Comisia și trebuie să le reamintim acest lucru. Pentru mine, cel mai important este să avem o discuție cât mai deschisă cu putință și la Strasburg să punem toate subiectele ferminți pe tapet uh, ca să ajungem la o poziție comună pentru că trebuie să fie un raport puternic, pentru că este raportul emblematic pentru uh, grupul nostru. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului lui Michel. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă alătur colegilor care au felicitat-o deja pe doamna Ferrara pentru munca sa remarcabilă. Uh, dumnea ei Dragi colegi, criteriile de la Copenhaga nu există ca să fie folosite doar pe o anumită perioadă și după aceea să fie date uitării. Aceste criterii trebuie să fie tangibile. Ele um, nu valorează nimic dacă nu sunt aplicate și ele se aplică tuturor statelor membre, nu numai în momentul în care ești țară candidată la aderare. Știind că există încălcarea ale principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, atunci Uniunea, deocamdată, face bricolaj și de la caz la caz are o reacție timorată, ă, temătoare și uneori destul de populistă când este confruntată cu diferite situații. De fapt, suntem în fața eșecului sistemului actual și nu pot să mă exprim altfel am avea nevoie de evaluare sistematică, obiectivă și constantă a situației din fiecare stat membru și asta bazându-ne pe niște indicatori comuni. Din punctul meu de vedere, am avea nevoie de un raport anual, etapă cu etapă. Atâta timp cât nu vom proceda așa, întotdeauna vor exista probleme. Împreună cu deputații din grupul meu am formulat o propunere în acest sens. Am să spun lucrurilor pe nume față de cei care se întreabă ce intenții avem noi. În toate statele membre există probleme. Eu am fost deja raportor pentru acest subiect și știu că în toate statele membre există probleme. Nu există niciun stat membru care respectă totalmente drepturile fundamentale. Chiar și propria mea țară nu este în topul clasamentului în această privință și am spus acest lucru, am denunțat această realitate și numai așa putem să lucrăm de plină încredere. Deci eu cred că împreună trebuie să apărăm mai bine drepturile fundamentale în toată Uniunea. După ce am citit amendamentele trimise de deputații din alte grupuri, am constatat că mulți sunt de acord cu faptul că ar trebui să existe o supraveghere constantă în fiecare stat membru, că ar trebui să avem o tabelă de punctaj a drepturilor fundamentale și a aplicării lor, că există nevoia de a revizui mandatul Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Toate aceste elemente apar și în propunerile eh, doamnei Ferrara și ale grupului SND și a grupului meu. Am citit cu foarte mare atenție amendamentul 121 trimis de către uh, doamna Vozenberg, raportor din umbră, și de 5 ani deputați de la PPE, care pare să uh, ceară o evaluare constantă a situației drepturilor fundamentale din fiecare stat. Și la ultima reuniune a raportorilor din umbră ni s-a spus că PPE-ul ar accepta o evaluare de la stat la stat, evaluare constantă, dacă aceasta se bazează pe niște indicatori obiectivi. Eu cred că cei care uh, își doresc o asemenea evaluare, nu o văd altfel. Evident că avem nevoie de niște indicatori comune, acceptați de toată lumea și care să fie aplicat în mod identic. Noi nu vrem aici să îi denunțăm uh, pe unii în detrimentul altora. Nu, acesta este obiectivul demersului nostru. Deci, ce vreau eu să știu? Putem să înțelegem din acest amendament că PPE-ul s-a alăturat celorlalte grupuri pentru a trimite comisiei acest semnal clar, cum că Parlamentul în mod responsabil cere o analiză stat cu stat, o analiză constructivă și constată. Ar fi foarte bine dacă așa stau lucrurile. Această tabelă de punctaj, iarăși, mi se pare minimul pe care putem să-l cerem. Grupul meu avea să meargă și mai departe, vrem să propunem un mecanism structurat și progresiv, care să se bazeze pe dialog, ca de exemplu după cum funcționează și semestrul european și să dăm uh, comisiei posibilitatea să uh, tragă semnalul de alarmă, să formuleze recomandări pentru un stat membru care încalcă drepturile fundamentale. Vreau să spun că articolul 7, așa cum arată el acum, și credeți-mă că îl cunosc foarte bine, pentru că am participat la redactarea sa după faimoasa afacere AIDER în Austria. Dar acest articol nu ne permite să mergem prea departe. Mecanismele necesare pentru a-l activa sunt atât de complexe, atât de greoaie, este nevoie de niște majorități atât de mari, încât practic fiecare stat are drept de veto. Deci devine imposibil să-l punem în aplicare. Articolul 7 nu este suficient ca să facem ce ne dorim să facem, ca să atingem obiectivele pe care vrem să le atingem. Când citesc amendamentul 210 de la uh, PPE, raportorul din numărul 6 deputat care uh, încurajează lansarea procedurilor de încălcare în caz de infracțiune, na, poate că acesta ne poate permite să găsim un compromis. În ce privește partea despre drepturile fundamentale, am depus amendamente astfel încât să se cuprindă un număr cât mai mare de încălcări specifice. Și dincolo de consolidarea temelor deja propuse de doamna Ferrara, eu propun uh, să vorbim și despre lupta împotriva terorismului, de programele de supraveghere în masă, de noile tehnologii. Mă gândesc, de exemplu, la uh, drone, de, uh, mă gândesc la romi, la copii, la persoanele fără adăpost. Acest raport nu își poate permite să uh, lase deoparte um, anumite categorii de drepturi fundamentale. Noi suntem reprezentanții poporului european și trebuie să fim intransigenți și mai ales în domeniul democrației și a drepturilor omului. Știind uh, cum, ce se întâmplă zi de zi și cât de puțin ne iubesc cetățenii în, ultim, mm, în ultimele mm, luni, acest lucru este non-negociabil. Uniunea Europeană trebuie să vedească că este gardianul vașnic al drepturilor fundamentale. Mulțumesc. Acum doamna Vergia. Merci, Madame la Présidente. doamna președinte. Sunt și eu în mari de acord cu ceea ce s-a spus până în prezent și la rândul meu doresc să mulțumesc și eu raportului pentru că e foarte plăcut să poți lucra în astfel de condiții și o să o rog și pe doamna Kinga Gal să prezinte condoranțele noastre colegei noastre. Nu am apucat să parcurg toate amendamentele, însă mm, cele mai multe dintre ele, atâtea câte le-am văzut, cele mai multe dintre ele, repet, deci nu toate, sunt relativ compatibile și mă gândesc că putem găsi anumite soluții. Am impresia că anumite amendamente sunt cele foarte semnificative, iar în ceea ce mă privește, și eu țin foarte tare, după cum am mai zis, de cadrul pe care ne l-ați propus, pentru că este un cadru foarte clar. Trebuie să facem deci tot ce se poate pentru a menține structura raportului, pentru că se înțelege. Déposé euh, environ 70 amendements depus împreună cu colegii mei de grup cam 70 de amendamente și nu prea cred că acest lucru deraturează raportul și cred că sunt o serie de lucruri, de argumente care nu au fost suficient de bine prezentate și sprijinite. S-a spus acest lucru, dar s-a vorbit de problema minorităților, că e vorba de minoritățile LGBT, romi, că e vorba de politici interne sau de politică externă, că e vorba de protecția datelor. Cred că doamna Gal este cea care a spus că situația asta a schimbat, de acord cu dumneai pentru că eu sunt activist în materie de drepturile omului de vreo 30 de ani, deci tot milităm pentru asta în ultima vreme însă, din păcate, milităm împotriva regresului înregistrat în materie pe teritoriul Uniunii Europene și cred că trebuie să avem o atitudine foarte fermă, așa încât strategia internă care ni se propune este minimum minimorum, dacă îmi permiteți. Pentru că vorbim de o primă etapă și chiar cred că trebuie să mergem chiar mai departe, pentru că dacă nu trebuie să ne punem întrebarea dacă această cartă a drepturilor omului chiar are vreo valoare sau dacă este doar o hârtie pe care o fluturăm așa ca să dea bine, cred că și uh, domnul lui Michel spune același lucru. Sunt chestiuni la care ținem foarte tare, e vorba de chestiuni care țin de democrație și de drepturile ale omului și în același uh, timp același lucru se spune cu ocazia fiecărui eurobarometru. Adică uh, cred că trebuie să încercăm să mergem mai departe și să încercăm să ne putem exprima astfel, în orice caz, n-are niciun sens ca Uniunea Europeană să dea ea lecții altora dacă ea însăși nu e în stare să respecte astfel de reguli și aceste drepturi ale omului pe propriul său teritoriu. Și vorbesc exact despre acest lucru, vorbim de legătura pe care o creăm cu uh, dimensiunea internă și cu cea externă și o spun și în nume propriu și nu numai. And Mrs. Van Berg, you request... Doamna Van Berg, ați cerut să las cuvântul. Ordförande kollegor, den europeiska unionens medlemsländer har en statele membre ale Uniunii Europene au convenit o carte fundamentală a drepturilor omului. Iată genul de valori pe care doresc să le garanteze statele membre cetățenilor lor astfel încât Uniunea Europeană să poată promova în interiorul frontierelor sale aceste drepturi și nu numai dreptul de a milita pentru libertate, egalitate, democrație și uh, în condiții în care Uniunea Europeană a hotărât să contribuie la respectarea acestor valori, cred că și Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de respect pentru identitatea și pentru suveranitatea statelor membre, să respecte principiul subsidiarității în orice caz, observăm că apare uh, problema dogmatismului în acest raport și la recomandarea noastră și Parlamentul European ar trebui să facă apel la statele membre să uh, nu de acord legislației naționale să nu mai returneze, nu știu, să aibă grijă cum procedează totuși cu migranții ilegali, având în vedere că aceștia vor fi expulzați, deci să nu-i mai primească dacă tot o să expulzeze. Pentru că până la urmă vorbim aici tot felul de acorduri, să zicem acorduri prin Parlament, mi se pare evident că este o dovadă de irresponsabilitate. Cred este foarte greu, nu știu, n-am cum să votez pentru un document atât cu, alergă, cu atât de largă acoperire, pentru că personal partidul meu condamnă creșterea antisemitismului în Europa. Însă noi nu dorim o simplă, nu dorim simplă toleranță, noi dorim să fie ocrotite libertatea de conștiință pentru cetățenii foste, vechi Europei. Mulțumesc! Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă atrag atenția că acest proiect de rezoluție este unilateral și uh, spun acest lucru pe calea amendamentelor. Uh, noi tot enumerăm aici exemple de lipsă de toleranță și în același timp constatăm că există lipsă de toleranță față de islam însă nu văd acolo nicio vorbuliță în legătură cu disprețul față de creștini sau faptele de ură îndreptate împotriva creștinilor și dacă ne uităm la datele statistice vom vedea că nu există nicio garanție în datele publicate recent în Franța, de unde reiese că există mai mult de 200 de cazuri de distrugeri, de profanări de deci cimitire 56 dintre aceste cimitire sunt, mă rog, fapte de profanare țin de cimitirele creștine și o mare parte a atacurilor orientate împotriva templelor și bisericilor, cele mai multe dintre ele sunt îndreptate împotriva creștinilor. Și firește, un stat pe care interesează pacea și dreptatea trebuie să se ocupe de toate grupurile religioase și mai ales că toate aceste încălcări ale principiului toleranței nu sunt semnalate. Noi considerăm că este un aspect foarte îngrijorător. Să sperăm însă că amendamentele noastre vor fi adoptate pentru că noi în Parlamentul European am tot semnalat și am tot arătat că există acest gen de mm, situații astfel în întreaga lume se impune să avem o reacție foarte fermă în fața acestor încălcări ale principiului toleranței și în Europa și ar mai fi o problemă pe care doresc să o prezint și anume aș vrea să știu ce se întâmplă cu acele 28 de state membre pentru că observ că reprezentanții mari majorități care doresc să um, protejeze drepturile minorităților, tot vorbesc de articolul 7 al tratatului. Nu uitați că articolul 7 al tratatului se referă la sancțiuni și la excluderea statelor membre. Cred că ar trebui să atragem atenția europenilor asupra uh, croaților, de pildă, sau asta ce ne-a spus colegii slovaci în ultimii ani, referitor la rezultatele referendumurilor organizate la ei în țară în ceea ce privește ordinea familiei, ce înseamnă o familie în mod normal și care sunt drepturile părinților. Dacă însă vrem să vorbim despre Europa unită, cred că trebuie să ne ascultăm uh, unii pe ceilalți și ar fi foarte bine să putem face acest lucru, deși nu mă aștept să se și întâmple. Cel mai bine ar fi dacă am putea în această rezoluție să semnalăm aceste atacuri care mie mi se par de neacceptat și care sunt îndreptate împotriva croaților și a slovenilor, spune vorbitorul, după aceste, uh, acest tip de referendum. Mai ales după ce am văzut că în Slovacia 1,5 deci cetățenii au votat, uh, mă rog, în proporție de, nu știu, 75% mai mult pentru cât au votat alegerile pentru Parlamentul European. Deci dacă ne gândim la Europa Unită cu adevărat, trebuie să și acționăm în consecință practic, la începutul secolului 20, a, 21 pardon, s-a deschis această Uniune Europeană, a existat această extindere ori acest lucru a fost considerat de mulți, nu știu, pur și simplu ca un proces de aderare a unor state membre la această Uniune. Știm foarte bine însă că acest lucru înseamnă că trebuie să dăm dovadă de respect față de vechile state membre. Putem vorbi despre articolul 7 și invocarea și folosirea acesteia. Întrebarea care se pune este ce uh, finalitate va avea acest lucru pentru Europa Mulțumesc, doamna președinte. Doresc și eu să mă refer la trei puncte. În primul rând, vreau să spun că mi se pare de neacceptat uh, să vedem care este faptul că vorbim despre temeiul juridic în Europeană și în același timp să echivalăm ceea ce trăim noi astăzi în materie de antisemitism și uh, islamofobie cu vandalismul și vandalizarea unor cimitire da, într-adevăr, nu are nicio legătură una cu cealaltă. De asemenea, în al doilea rând, când noi, Uniunea Europeană, adoptăm legislație, de pildă legislație care vizează procedura de aplicat cu solicitanții de, az- de azil, e bine, această legislație este valabilă la fel pentru toată lumea, pentru că toate statele membre uh, Uh, și-au luat uh, uh, angajamentul în momentul aderării să aplice această legislație și nu înseamnă nicio imixtiune în chestiune de drept intern, ci pur și simplu este o critică necesară în momentul în care acest tip de legislație nu este respectată și aplicată, iar pachetul de azil este valabil pentru toate statele membre și aș vrea să mă mai refer la un punct, un ultim punct, în legătură cu o chestie care vizează activitatea noastră pe viitor. Domnul lui Michel s-a referit la faptul că Există încălcări ale dreptului fundamental în toate statele membre, membre și uh, cred că a cam venit vremea de mult să ne uh, îngrijorăm și să încercăm să vedem unde în Europa, unde există, unde sunt aceste drepturi încălcate, unde sunt ele prețuite ci e vorba de valori și e vorba de legi care nu sunt respectate și aplicate în statele membre și care nu neapărat din lipsă de voință politică a unor state membre, nu neapărat din cauza că legislația lor de noi este de proastă calitate. De aceea mie mi se pare că acest raport este unul necesar și cred că și pe viitor va fi necesar ca noi toți, noi deputații, fiecare în, în, fiecare felul nostru să depunem amendamente astfel încât să punem degetul pe rană și să arătăm acolo unde sunt neînțelegeri, acolo unde există probleme, pentru că numai dacă noi în fiecare zi arătăm cu degetul aceste neînțelegeri, avem șansa să exercităm presiunea asupra statelor membre pentru ca acestea în practica lor să aplice și în practică ceea ce teoretic au adoptat și anume că au aderat la valorile acestei Uniuni Europene. Mr. Niedermüller. Domnul Niedermüller. Thank you. Just uh, two short remarks. Două observații scurte în ceea ce privește spusele colegilor mei. Trebuie să formulăm foarte clar și a, Birgit deja a transmis un mesaj clar. Nu există o mișcare împotriva creștinilor în vreun partid politic european. Or fi mișcări anticreștini în alte părți ale lumii, dar nu în Uniunea Europeană. Acesta este un raport despre drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Deci acesta este un prim comentariu. Și al doilea comentariu. Discutăm despre migrație ilegală. Ei bine, trebuie să recunoaștem că acești oameni cer azilul. Ei vin din zone de război. Sunt uh, oameni care caută o viață nouă în Europa. A spune că trebuie să-i uh, luăm în custodie pe aceștia este împotriva drepturilor fundamentale care primează în Uniunea Europeană. Eu cred că e important să avem o politică comună de azil. Vedem că soluțiile sunt teribile în unele state membre. Mulțumesc. Doamna Lowestin. Mulțumesc foarte mult. Vreau să subliniez că avem pe undeva nevoie de un mecanism permanent de monitorizare. activi. Domnul Schipec. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru activitatea doamnei Ferrara. Respect principiul drepturilor omului. Ca ființe umane avem o demnitate care nu poate fi nici revocată, nici uh, ignorată. Drepturile omului nu trebuie să devină un instrument pentru anumite grupări. O spun în mod intenționat astfel. Trebuie să respectăm la fel drepturile omului, nu doar uh, în cazul unor persoane care sublinează anumite drepturi. Asta doar pentru a-și putea promova interesul. Deci când discutăm despre starea drepturilor omului, n-ar trebui să menționăm pe cei vulnerabili și dezavantajați, cei cu handicap fizic sau mental, mamele singure, tați singuri chiar, vârstnici, șomeri, tineri șomeri. Ar trebui să fim vocea acestor oameni. De asemenea, ar trebui să menționăm și persecutarea creștinilor. Așa cum a spus-o colegul din Polonia. Nu putem trece cu vederea faptul că creștinii sunt până la urmă persecutați. Există o amenințare de antiislamism și antisemitism, e adevărat. Dar eu văd și o mișcare de anticreștinism și e destul de vizibilă, chiar și în Europa. Iată care sunt preocupările mele cu privire la anumite tendințe din această instituție. Și săptămâna trecută la Strasburg a devenit clar acest lucru când am discutat despre Kenya. Unii au avut impresia că oamenii au murit așa, că au murit și ei. Dar acești oameni, acești copii, au murit explicit din cauza credinței lor în Isus Hristos. Deci vă rog frumos să nu întoarceți spatele celor care suferă din acest motiv și în Europa. Nu e că nu vrem să-i protejăm pe evrei și pe musulmani, ba vrem, dar vrem să garantăm libertatea religioasă. Trebuie să respectăm contextul cultural și religios al cetățenilor. Vorbim despre drepturile omului și vreau să menționez un caz din Franța n-aș spune că oamenii sunt persecutați, ci pedepsiți pentru că poartă simbolul familiei, cu un bărbat, o femeie și doi copii. Vă mulțumesc și eu nu cred că se respectă drepturile omului. Uh, Mrs. King. Doamna King, ați solicitat să interveniți. Grazie, ringrazio anche. Mulțumesc foarte mult, să mulțumesc și eu doamnei Ferrara. Mulțumesc pentru munca depusă care ne permite să dezbatem aici un subiect cât se poate de important. Sunt de acord cu mulți dintre cei care au intervenit și care s-au referit la nevoia de a asigura monitorizarea anuală, mai ales a drepturilor, tocmai pentru că de multe ori avem impresia că suntem imuni, în sensul că pe noi nu ne poate afecta niciun fel, niciun fel de încărcare. Și nu e chiar așa, pentru că exact în acest moment în care ni se pare nou acest lucru, pierdem din vedere anumite lucruri și exact acum crește acest pericol de a se uh, săvârși fapte îngrozitoare, pentru că noi nu suntem atenți și de fapt nu atacăm problema până la final și de fapt multe țări sunt așa și faptul că într-un stat uh, democratic există anumite încălcări a drepturilor omului care uh, care spun că nu, că în statele democratice acest lucru nu se întâmplă, acestea rămân, pur și simplu nu-i deranjează nimeni și faptul rămâne pe depite. Deci cred că trebuie să sporim nivelul de monitorizare și de control și să avem un instrument care să ne permită să consolidăm democrația. Și dacă suntem conștienți de existența acestui instrument, cred că și exemplul pe care îl putem transmite mai departe către alte țări va fi la fel de eficace, asta pentru că nu vom uh, oferi un instrument care să ajute statele membre, ci în același timp vom putea arăta ceea ce ne-a adus în 2012 premiul Nobel. Și, pe bună dreptate, cred că ar trebui să fim noi paznici, să asigurăm aceste garanții și nu să ne ascundem în spatele cuvintului democrație în condițiile în care, pornind de la migranți și nu numai vorbim de cetățenii de rând, și peste tot ne confruntăm cu încălcarea drepturilor, omului, deci vorbim de un instrument de control, uh, acela care este democrație și de, democrația și de aceea doresc să adaug, să adaug și o voce să vorbesc alături de cei care au intervenit până acum să spun că nu sunt de acord. Uh, Mrs. Ernst, would you like to intervene? Doriți să interveniți? Ia, ia, ja, um, Dank. Mulțumesc. Doamna Ernst. Cine spune că în Europa e o hăituire a creștinilor, până la urmă mi se pare că această persoană distruge recunoașterea hăituirii creștinilor din alte părți ale lumii. E clar că trebuie să condamnăm orice ponegrire, dar să vorbim despre faptul că în Europa creștinii sunt hăituiți sistematic și persecutați, nu se poate. Chiar nu putem să afirmăm așa ceva. Sunt unii care se implică astfel pentru creștini. Da, și pot să o facă, dar dacă aceste persoane ar face tot posibilul pentru ca creștinii din taberele de refugiați din Irak și din Siria să primească sprijin, ar fi foarte bine. Și închei cu un mesaj al unui episcop din Irak, a spus că vor găsi pacea doar dacă se împacă cu suniții și cu cei de alte religii. Deci să nu transmitem niște mesaje care să fie care să poată fi interpretate pe de Să păstrăm totuși măsura. Mulțumesc. Ok, last. Uh... Mulțumesc. Ultimul care intervine este domnul Iurec. Ja właściwie pani przewodnicząca chcę bardzo. Mulțumesc. Fac o corectare. potrivit regulilor interne. Nici domnul Scripec, nici altcineva nu a vorbit despre persecutarea creștinilor. Dacă scriem despre islamofobie sau antisemitism în această rezoluție, atunci noi nu subliniem ideea că evreii sau musulmani ar fi persecutați. Noi vorbim doar despre un sentiment de ostilitate. Și poate că se întâmplă asta pentru că am avut experiențe de intoleranță în statul nostru membru. Nu o să cer președintei să obiecteze față de anumite declarații, dar fac eu obiecte față de declarațiile uh, care au făcut trimitere la profanarea cimitirilor musulmane sau evreiești n-ar trebui să tratăm acest lucru ca fiind vandalism obișnuit. E vorba de acte de ură sau de dispreț. Și aici nu e vorba de dumneavoastră, doamnă, ci de antevorbitorul dumneavoastră. Trebuie să-i protejăm pe toți, pe toată lumea în fața actelor de ură și de vandalism. Avem obligația de a reacționa la fapte concrete. Avem o Europa a păcii sociale, a solidarității, dar aceasta este o Europa care va obiecta și va lupta împotriva urii, nu o Europa care să construiască ideologii, ce mai apoi să fie utilizate pentru a face amenințări sau uh, alte lucruri de acest gen. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, Următoarea vorbitoare. Voi vorbi maghiară. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamnă Ferrara, proiectul nostru de raport se referă la un subiect important, situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Ține de drepturile fundamentale faptul că îți poți utiliza limba maternă în educație, în administrația publică, în viața de zi cu zi. În lumina acestor fapte, consider că este foarte important ca în cazul minorităților să fie respectate și minoritățile tradiționale, naționale. Și să vedem puțin care sunt șansele acestora să-și utilizeze limba maternă. Nu e ține doar de drepturile fundamentale, e și o garanție a faptului că menținem vie diversitatea. Acest lucru nu este important doar în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a trebuit să implementeze aceste valori și în politica de vecinătate și să fie atentă la respectarea acestor drepturi pentru protejarea minorităților. Mulțumesc, spune președinta. Am terminat lista vorbitorilor. Aș dori să mm, rog comisia, dacă dorește să intervină, pentru o declarație. There is Nu. Nu. Nu se pune problema? At the end, I would like to... Atunci, la finalul dezbaterii, uh, eh, Ferrara... O rog pe doamna Ferrara să tragă câteva concluzii. Grazie Presidente. Uh, eh, eu, eh, innanzitutto, esprimo... Mulțumesc. Doamna președinte, vreau și eu să-mi exprim um, condoleanțele pentru doamna Vozenberg și o loc pe doamna Gol să îi le transmită. Mulțumesc din nou tuturor raportorilor din umbră pentru intervențiile dumnealor, pentru sprijin. Mulțumesc și celorlalți colegi care au luat cuvântul astăzi. Care ar fi concluziile, punctele cele mai importante? Parlamentul European și, în general, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol proactiv. Trebuie să garanteze protecția drepturilor fundamentale și să sugereze intervenții. Eu cred că toată lumea este de acord cu nevoia de a monitoriza în mod constant respectarea drepturilor fundamentale ceea ce bineînțeles nu poate să fie un fel de inchiziție sau învinovățire. Aș fi mai degrabă o conștientizare apropo de ceea ce se întâmplă în diferitele state membre și să înțelegem dacă și când trebuie să intervenim pentru a îmbunătăți situația drepturilor fundamentale într-un anumit stat membru și să prevenim ulterioare încălcări introducerea noilor mecanisme. Bineînțeles că trebuie să folosim cele care există deja. Dar din momentul în care ne dăm seama că instrumentele pe care le avem deja la dispoziție nu sunt suficiente sau nu sunt uh, într totul uh, adecvate, este mai mult ca sigur util și oportun să ne gândim și la instrumente noi, respectând principiul de subsidiaritate, noi nu vrem să ne amestecăm în legislația din statele membre. Respectăm principiul de subsidiaritate, dar asta nu înseamnă că nu putem să prevedem mecanisme care să îmbunătățească monitorizarea de la țară la țară și să garanteze o protecție mai mare a drepturilor fundamentale. Acest lucru mi-amintește și ce a spus doamna Kenge, să luptăm împotriva indiferenței, împotriva uh, obișnuinței, să fim tot timpul vigilenți, atenți, pentru că numai așa putem să uh, protejăm bine drepturile fundamentale. În ce privește politicile de imigrare, vreau să subliniez următorul lucru. Vorbim aici despre un raport care um, vorbește despre protejarea drepturilor fundamentale. Și așa cum știți, comisia noastră deja uh, um, va face un raport în ce privește Marea Mediterană. În contextul raportului despre drepturile fundamentale se vorbește tocmai despre drepturile fundamentale de care ne bucurăm cu toții nu există niște drepturi uh, numai pentru um, solicitanții de azil. Deci despre acest lucru vorbim aici, nu vorbim despre faptul că suntem invadați sau că sunt competențe care revin numai anumitor state membre. Nu, sunt niște apelul pe care le lansăm pentru ca în toate statele membre să existe legislație care să protejeze drepturile solicitanților de azil și să le ofere drepturi, nu să le ofere uh, beneficii sau doar niște oportunități, ci să le garanteze drepturile. În ceea ce privește uh, toleranța față de diferitele religii. Am scris acest lucru în raport și am primit uh, foarte multe amendamente în acest sens. Se vorbește despre islamofobie, dar și de alte forme de xenofobie, pentru că există în Uniunea Europeană, din păcate, atitudini și comportamente care încalcă uh, libertatea de cult, libertatea de gândire și ne concentrăm și pe aceste aspecte. Respectul religiilor, a libertății de cult și mai ales respectul laicității trebuie să fie garantate pe scară largă. Vom continua lucrările. Ne așteaptă munca de redactarea unor amendamente de compromis, având în vedere numărul mare de amendamente pe care le-am primit, dar având în vedere spiritul de cooperare de, până, de care a dat dovadă toată lumea până în prezent. Sunt convinsă că vom găsi un rezultat satisfăcător și vă mulțumesc tuturor încă o dată. Mulțumim, doamnă Ferrara. Anunț că reuniunea raportorilor din umbră va avea loc la Strasburg la următoarea sesiune plenară. Votul pe Libe inițial a fost prevăzut pentru 3 iunie, dar va fi amânat pe 25 iunie la o reuniune extraordinară Libe. Pentru că următorul subiect poziția comisiei foarte importantă și pentru că doamna Mișu va veni la 16.30, luăm o pauză până atunci. Ne vedem la 4 jumate.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

Okay, dear colleagues, we will start the point number 22. Dragi colegi, suntem la punctul 22A, schimb de opinii în urma deciziei conferințelor președinților de pe 30 aprilie uh, de a verifica care sunt posibilele efecte dacă un stat membru decide să reintroducă pedeapsa capitală. Dragi colegi, la conferința președinților din 30 aprilie s-a decis ca această problematică să fie trimisă la LIBE pentru examinare, înainte de următoarea conferința președinților de pe 13 mai. Dau acum cuvântul doamnei Mișu pentru o declarație, după aceea intervin și eurodeputații. Doamnă Mișu, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Good afternoon. Eh, I would like again to thank you for this exchange today. Dragi colegi, mulțumesc pentru schimbul de opinii de astăzi pe acest subiect. Președintele Juncker și primul vicepreședintele Timmermans deja au făcut declarații explicite pe acest subiect săptămâna trecută. Să trec direct la subiect. Articolul 2 al Cartei pentru Drepturile Fundamentale interzice ca o persoană să fie executată sau condamnată la moarte. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că pedeapsa capitală este o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Abolirea pedepsei capitale este o condiție pe care statele trebuie să o întrunească pentru a deveni membri ai Consiliului Europei sau ai Uniunii Europene. am înțeles următorul lucru. Conferința președinților va cerut să răspundeți la întrebarea pe care președinte a prezentat-o. În ceea ce privește poziția comisiei, nu este niciun dubiu. Reintroducerea pedepsei capitale ar con contravine tuturor valorilor fundamentale ale Uniunii. Reintroducerea pedepsei capitale într-un stat membru ar duce așadar la aplicarea articolului 7 din tratat. Mecanismul din articolul 7 se referă exact la valorile cuprinse în articolul 2, incluzând demnitatea umană și respectul pentru drepturile omului. Articolul 7 permite suspendarea anumitor drepturi ca urmare a aplicării tratatului în statul membru în cauză, inclusiv retragerea dreptului la vot al guvernului respectiv la Consiliu. După cum știți, tratatele nu prevăd retragerea apartenenței la Uniunea Europeană, dar articolul 7 oferă un mecanism de sancțiuni atot cuprinzătoare pentru a se asigura că se ajunge la respectarea valorilor din articolul 2. Cu privire la situația din Ungaria, fac următoarele comentarii. Președintele Juncker, săptămâna trecută, a spus că domnul Orban ar trebui să clarifice urgent că nu e intenția sa să reintroducă pedeapsa capitală. Dacă asta e intenția domniei sale, și aici citez, președintele Juncker a spus, it will be a fight se lasă cu ceartă, cu o luptă. Am înțeles că guvernul maghiar nu are planuri de a introduce pedeapsa capitală și că premierul Orban l-a asigurat pe președintele Schulz că guvernul maghiar va respecta toate tratatele europene și legislația europeană în vigoare. Mă refer la ultima, ultimul comunicat de presă al președintelui Schulz. Dar, dacă guvernul din Ungaria ar fi să întreprindă măsuri pentru a reintroduce pedeapsa capitală, vreau să subliniez următoarele. Comisia va utiliza toate mijloacele de care dispune pentru a se asigura că Ungaria sau orice alt stat membru respectă obligațiile conferite prin legislația europeană, respectă valorile europene din articolul 2 pentru că pedeapsa capitală ar însemna o încălcare clară a valorilor europene. Vă mulțumesc. Ok. Bine. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Doamnă Mișu, vă mulțumesc. Dau cuvântul acum coordonatorilor, începând cu doamna Zipel. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Mișu, vă mulțumesc pentru explicații nici nu m-am așteptat la altceva, să vă spun drept. Am primit recent un e-mail uh, de la delegația uh, PPE maghiară care ne spune că, bineînțeles, dezbaterea despre pedeapsa capitală nu înseamnă că aceasta va fi și reintrodusă. Cum să mă exprim eu diplomatic? Domnul Orban și guvernul său se cam joacă cu focul. Adică ce rost are să porți o dezbatere despre reintroducerea pedepsei capitale într-un stat european dacă n-ai și intenția să introduci acea pedeapsă? Ce ar putea fi în spatele acestui joc? Să creezi anumite stări de spirit, așa. Și eu cred că noi știm foarte clar că întotdeauna se poate găsi un cetățean 2-3 care să fie de acord cu reintroducerea pedepsei capitale. Este foarte periculos că se întâmplă asta. E ca și cum uh, te-ai face vinovat uh, de de incendierea populației. Conferința președinților uh, nu a decis neapărat să ne ocupăm de acest subiect, dar vreau să mă refer eu la acesta. Săptămâna trecută am discutat uh, despre felul în care Victor Orban îi implică pe cetățeni, așa, prietenește. Dar uh, să știți că acest chestionar nu e un chestionar, e o manipulare pe față. Până și titlul e manipulativ. E vorba de consultare cu privire la imigrație și terorism această legătură fixată în titlu, cum, ar, cum că ar exista o legătură între terorism și imigrație, este pur și simplu o uh, nebunie. Pentru că în, veți vedea că în sondaj e vorba doar de idei negative și de stări negative. Se ajunge până la ideea de a încarcera pe refugiați. Vreau măcar să se ia notă de acest lucru la procesul verbal, că o asemenea chestionare a populației europene este absolut inacceptabilă. Mulțumesc. Ok, Mrs. Bine, doamna Holmeier. Să nu mi-o luați în nume de rău. Ne cam enervăm artificial. Discuții despre pedeapsa capitală apar mereu și mereu. De fiecare dată când se întâmplă crime grave și noi suntem în mod conștient împotrivă. Luăm o decizie în mod conștient împotrivă, noi nici nu discutăm despre asta. Guvernul maghiar nu a spus nici că planifică reintroducerea, nici că are o intenție în acest sens. Nu vrea să preia legislație pe deapsa capitală. Să salutăm așadar acest lucru. Suntem, cred, cu toții de acord cu această idee, pentru că nimeni nu vrea ca pedeapsa capitală să existe din nou în Uniunea Europeană. A fost, făcut o, a fost făcut o declarație publică de către ministrul de justiție, precum și de către șeful de guvern, precum și uh, de, din partea purtătorului de cuvânt, nici mai prea e loc de discuție. Mă uimește însă faptul că se face o confuzie cu alte două, trei subiecte. Aș propune să stăm să ne gândim un pic. Pentru că de partea populistă se încearcă transformarea imigrației într-un subiect foarte, foarte greu. nu e nici locul, nici momentul. Mă gândesc la vecinul meu ceh sau uh, la ministru, cum a anunțat ministrul social-democrat că pentru primul azilant care vine el va face o, un uh, referendum pentru a vedea dacă îl vrea cineva acolo în Cehia. Deci, indiferent despre ce guvern este vorba. Această dezbatere pe imigrație trebuie uh, identificată ca atare. Mă uit la fostele state comuniste și văd, de exemplu, că în Polonia imigrația e un subiect foarte, foarte greu pentru toată lumea, inclusiv pentru cei din opoziție. Toată lumea se gândește în funcție de statul de drept, toată lumea vrea să respecte statul de drept, dar se ajunge la o uh, tratare populistă a subiectului pentru a îi atâța pe cetățeni. Eu cred că trebuie să discutăm cu luciditate. În cazul Ungariei ar trebui să tragem concluziile necesare. Nu știu din ce motiv s-a ajuns la un context greșit. Pedeapsa capitală nu e un subiect nici pentru PPE, nici pentru guvernul Orban. Slavă Domnului, aș spune, această discuție a devenit superfluă pentru noi. Și aș fi foarte bucuroasă să nu mai apară pe tapet, indiferent uh, cine s-a gândit intenționat sau nu la o dezbatere despre pedeapsa capitală. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Kirkhope are cuvântul. Thank you, Madam Chair. Uh, Mr. Orban. Mulțumesc. Domnul Orban și guvernul maghiar au transmis un mesaj foarte clar. Nu intenționează să reintroducă pedeapsa capitală. Mă refer la ceea ce a spus chiar doamna Sipel. Ce rost are să dezbați consecințele unei asemenea mișcări aici? Trebuie însă să trăim cu o idee. Există o anumită parte din populația europeană care nu este categoric împotriva pedepsei capitale, așa că acest subiect, ca oricare altul, trebuie să fie unul care să poată fi dezbătut. E nefericit faptul că acest Parlament e folosit în mod constant ca o platformă pentru a ataca niște guverne alese în mod democratic în statele membre. Adesea ascultăm cum că domnul Orban și guvernul maghiar încalcă valorile comune europene. Se pune întrebarea, cine definește aceste valori europene până la urmă? Cine decide care valori să fie europene și care nu? Mie mi se pare că atunci când stânga și liberalii spun valori europene, ei de fapt discută despre propria agendă. Și această agendă nu este una cu care să fie de acord toți europenii. După cum v-am spus, guvernul maghiar a fost ales de poporul maghiar și, prin urmare, guvernul reprezintă valorile acelui popor. Ungaria este parte a Europei și plec de la premisa că aceste valori nu pot să fie altceva decât europene, nu-i așa? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Doamna Intveld, care uh, locuiește pe colegul ei. Doamna președinte, n-are sens să mai spun mare lucru despre pedeapsa cu moartea și declarațiile doamnei Orban. Pedeapsa cu moartea este o practică barbarică și medievală oriunde în lume și nu și are locul în Uniunea Europeană. Dar n-are sens să discutăm despre ea pentru că știm cu toții că domnul Orban face declarații provocatoare și de fiecare dată <laughs> prea puțin îi pasă despre uh, valorile europene. Motivul pentru care am vrut să avem această dezbare este din cauza chestionarului pe care l-a trimis. Citez de pe blogul comisarului Timmermans. O consultare publică, spune el. O consultare publică este un lucru bun, dar o consultare publică bazată pe întrebări uh, părtinitoare și care pot să inducă în eroare și să creeze amalgamuri uh, în legătură cu imigranții sunt uh, de neacceptat. Și vă invit să citiți blogul domnului Timmermans, pentru că este vorba despre punctul de vedere oficial al Comisiei și chiar mă întreb și o întreb și pe doamna Mișu dacă aceasta este părerea Comisiei Europene. Când va acționa doamna când va acționa Comisia Europeană? Nu e suficient ca domnul Timmerman să scrie lucruri pe blogul său. Ar trebui să se ia și măsuri ca să se protejeze valorile fundamentale ale Europei, așa cum uh, stipulează tratatele. Asta e treaba lui, pentru asta este plătit. Și chiar mă întreb ce are de gând să facă. Și o ultimă întrebare pentru PPE, pentru că eu uh, subscriu au spus de doamna Holmeier, sunt și eu de acord cu faptul că populismul uh, există peste tot, nu este monopolul unui partid sau altuia. Da, da, este peste tot, chiar și în țara mea. Dar chiar întreb PP-ul. Cât? Cât mai acceptați? Unde trebuie să meargă? Până unde trebuie să meargă domnul Albon când în sfârșit veți accepta că domnul Orban nu reprezintă valorile PPE-ului nu mai reprezintă valorile europene. Eu nu sunt membra a PP-ului, dar eu cred că trebuie să dați un semnal lumii din afară și să arătăm că apărăm cu toții valorile europene. Eu cred că cu toții, inclusiv PP-ul, ar trebui să trimite un mesaj clar că asemenea practici sunt inacceptabile, pentru că nu e doar părerea personală a domnului Orban, este politica guvernului. Va continua PP-ul să tolereze așa ceva? And uh, Mr. Ernst, Doamna Ernst. Bin ich nochmal dran? Ich dachte, ich... Da. Vă spun două lucruri. O delegație din Iran, din Teheran, a fost aici și le-am explicat de ce suntem noi împotriva pedepsei capitale și care sunt motivele de a spune că dreptul omului la viață reprezintă nucleul civilizației. Și dacă acum spunem, bine, bine, dar ce rău în a discuta despre pedeapsa capitală? Poți vorbi despre orice pe lumea asta, nu-i așa, la un moment dat? Ce mesaj transmitem noi? Mesaje care nu sunt deloc de bun augur. Mai bine ar fi fost să se discute în Ungaria despre libertatea presei. Ce mesaje pozitive ar fi fost transmise astfel? Dacă lucrurile continuă așa și dacă aceste mesaje din această țară se acumulează, mă doare asta, spun sincer, eu, mie mi se pare că se spune adio statului de drept, se spune adio aderării la, apartenenței la Carta Drepturilor Fundamentale. Nu putem permite asta. De aceea, indiferent că e vorba de Ungaria, de Cehia sau alte țări, pentru că eu știu cum e situația și acolo, Trebuie să fim critici, să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că dacă nu facem acest lucru, e o greșeală. Aceste lucruri trebuie discutate aici la LIBE, trebuie discutate în Parlament și, în consecință, trebuie să transmitem mesajele corespunzătoare. Doamna Sargentini. Thank you, Chair. Um, the atmosphere... Vă mulțumesc. Atmosfera acestei dezbateri din Ungaria și discuția despre pedeapsa cu moartea nu poate să fie destrămată uh, cu declarații de genul îmi pare rău, am vrut să organizez o dezbatere democratică și totul trebuie să fie spus și apoi ne revenim la normal ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Uh, numai pentru că purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că nu vrem să reintroducem pedeapsa cu moartea. Răul este deja făcut. Sunt bucuroasă că nu trebuie să protejez Fidesz uh, um, făcând parte dintr-un grup politic din uh, instituția noastră care declară lucruri de genul apreciem claritatea declarațiilor domnului Orban. Eu nu vreau să vorbesc despre pedeapsa cu moartea, vreau să vorbesc despre consultarea publică pe tema imigrație și eu mi-aș dori ca reprezentanții Comisiei să spună ceva despre așa ceva, pentru că acesta era scopul întâlnirii de astăzi, nu să discutăm despre pedeapsa cu moartea, și despre această consultare publică. S-a spus foarte clar de câte uh, personalul, uh, um, de câte staful din cabinetul președintelui Parlamentului că nu trebuie să ne limităm la o discuție despre pedeapsa cu moartea. Eu, de fapt, cred și îmi, îmi pare rău pentru că am să uh, repet ce au spus colegii aici. Nu e suficient dacă Comisarul pentru Drepturile Omului își dă cu părerea uh, pe Facebook sau pe uh, blogul său despre dezbaterea în Ungaria. Eu cred că este momentul să folosim mecanismul pentru statul de drept. Nu e vorba numai de faptul că aceste întrebări din consultare sunt cât se poate de uh, sugestive și că oricum uh, uh, includ deja răspunsul și compară pe imigranți cu teroriștii. Problema este că și sugerează politici care nu corespund într-un nimic politicilor europene și ei sugerează că ar trebui să existe niște reglementări mai stringente ale imigrației uh, uh, spre diferență de politicile europene și îi întreabă, vă doriți ca imigranții care traversează frontiera Ungariei să fie mai ușor eh, expulzați? Aș, cu asemenea atitudine îndepărtăm de politica comună de imigrare. Și eu cred că există suficiente mei juridic pentru a demara o anchetă în Ungaria și să acționăm eh, mecanismul statului de drept. Și este de altfel dureros să vedem că mai mulți chinezi au reușit să cumpere pașapoarte în Ungaria decât uh, refugiați să obțină uh, statutul de azil. Și eu cred că în Ungaria se alocă cel mai puțin bani uh, ajutorării imigranților. Sunt foarte multe motive. Domnul comisar Timmermans eu cred că și-a bătut joc de seriozitatea subiectului dacă se limitează numai la o declarație pe Facebook. Mulțumesc, doamna Gol. Uh, chair, uh, doamnă președinte, nu vă supărați, care este punctul de pe ordinea de zi astăzi? Pentru că, din câte știu eu, punctul de pe ordinea de zi se referă la conferința președinților și decizia în legătură cu eventuale de, uh, efecte pe care ar putea avea reintroducerea pedepsei cu moartea într-o țară. Deci despre ce vorbim? Vorbim despre Ungaria sau vorbim despre punctul 22 de pe ordinea? Deci despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Trebuie să lămurim lucrurile pentru că dacă uh, punctul de dezbatere este cel care este trecut pe ordinea de zi, așa cum am dat eu citire, să ne ținem de el. Astăzi nu vorbim despre Ungaria, da? Nu asta a solicitat conferința președinților să se facă. Point of order. Da, vă rog, o moțiune de procedură. Da, nu mă ocup eu de ordinea de zi, însă aș vrea să vă spun că uh, noi nu ne-am dorit o dezbatere pe pedapsa cu moartea pentru motivele pe care le-am enumerat, ci pur și simplu am vrut să dezbatem chestionarul și sunt de acord cu doamna Gal că da, într-adevăr, este păcat că întotdeauna ajungem să luăm în vizor o țară, dar asta tocmai pentru că ceea ce ne trebuie este un mecanism de monitorizare a tuturor țărilor, pentru că altfel nu am mai vorbit de fiecare dată pe cazuri individuale de țări. Yep. Uh, maybe I will read the letter. Mulțumesc. Poate că ar trebui să dau uh, citire scrisorii care a fost uh, transmisă de către domnul Martin Schulz, președinte al Parlamentului European, către președintele comisiei noastre. Stimată doamnă președinte, dragi uh, colegi, vă scriu pentru a vă informa că astăzi, în conferința președintelor, s-a hotărât să se adreseze următoarea întrebare Comisiei de Libertăți Civile și Afaceri Interne și uh, pentru săptămâna viitoare, astfel încât conferința președinților să poată să revină așa cum se cuvine asupra acestei chestiuni cu ocazia proximei sale reuniuni în lumina tuturor dispozițiilor aplicabile, inclusiv uh, titlul cu numărul 1 din uh, Tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 22 din Carta privind drepturile fundamentale ale Uniunii Europene și protocoalele 6 și respectiv 13 referitor la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care ar fi eventualele efecte um, în ceea ce privește asupra drepturilor și statutul de țară membră a UE, situația în care o țară membră hotărăște să reintroducă pedepsa cu, cu prietenie și așa mai departe. Înseamnă deci că nu se vorbește de Ungaria, nu apare numele Ungariei în scrisoarea domnului președinte. Doamna Ferera, vă rog, aș cuvântul. Vă rog frumos. Mulțumesc, doamna președinte. Deși nu se face o trimitere expresă la Ungaria, mi se pare inevitabil să facem trimitere la vorbele lui Victor Orban, care au izbit pe toată lumea și ne-au izbit pe toți și este cât se poate de important să vorbim despre acest lucru, mai ales după ce am vorbit despre raportul privind drepturile fundamentale în mediul european. S-a spus acest lucru de către toată lumea. Este anacronică astăzi, din 2015, să vorbim de o eventuală reintroducere a pedepsei cu moartea în țările din Europa și nu numai, și vorbim despre un uriaș regres, dacă Europa sau, nu știu, un anumit stat membru ar fi să facă acest lucru, ar fi un regres pentru Europa și statul respectiv. Uh, Orban a răburit faptul că nu are intenția să reintroducă pedepsa cu moartea cel puțin, nu așa cum reiese, dacă ar fi să citim articole care au apărut în presă. Uh, unde el a făcut declarații, însă e adevărat că Uniunea Europeană poate să-și modifice standardele având în vedere faptul că mulți dintre cetățeni consideră că pedepta cu moartea este necesară și utilă. Pe mine simplul gând că acest lucru e posibil îmi dă fiori și este foarte important să se lămurească foarte clar faptul că dreptul la viață este un drept fundamental consfințit de Carta Drepturilor um, Fundamentale a Omului și ale Uniunii Europene și nu cred că se poate pune la îndoială acest lucru, acestea fiind zise, în ceea ce privește acum chestionarul, că s-a vorbit despre el, aș vrea și eu să mă refer pe scurt și uh, este foarte ciudat, așa cum au spus și colegii mei, este foarte uh, ciudat să vedem care este legătura care se face între migrație și terorism. Iertați-mi jocul de cuvinte, dar pur și simplu este un dat terorism psihologic în ceea ce îi privește pe cetățeni, care le este administrat acest uh, um, chestionar unde pur și simplu imigrația este pusă alături de atacuri teroriste și reducerea, mă rog, resurselor cetățenilor maghiari precum și faptul că se de politici mult prea permisive din partea Uniunii Europene și de asemenea introducerea caracterul oportun al introducerii unor norme în acest sens. Aici, la nivel european, ne vorbim despre solidaritate, vorbim despre cooperare, vorbim despre drepturi fundamentale de solicitanții de azil Eh, e bine, și un astfel de chestionar poate să um, creeze probleme totuși, pentru că migrația ilegală și, și repatrierea imediată, am mai spus-o și nu o singură dată, faptul că migrația ilegală nu automat, nu înseamnă că dacă ești clandestin ești criminal, nu înseamnă că ești infractor, este pur și simplu vorba de absența unor alternative legale. Deci, uh, faptul că aici contopim cele două, confundăm și contopim cele două tipuri de comportament, mi se pare că este un tip de comportament care este dintre cele mai uh, nefericite și de nedorit. De aceea mi se pare foarte bine că putem sta de vorbă și că Uniunea de Europeană poate să transmită un mesaj hotărât atât în ceea ce privește pedepta cu moartea, cât și în ceea ce privește um, alăturarea nefericită între terorism și migrație. Mulțumesc foarte mult. Acum pornim dezbaterea. Doamna... Nu lângă. Doamnă președinte, cu riscul de a fi sancționat cu o moțiune de procedură din partea propriului meu grup, sunt uh, uimit uh, să aflu că, bine, noi încercăm aici să purtăm o dezbatere neutră, să arătăm cu dreptul nicio țară, dar uh, firește că țara, dezbaterea nu să fie neutră, deoarece acest subiect de care ne ocupăm a ajuns să fie dezbătut pentru că întotdeauna este vorba despre aceeași țară și din păcate de fiecare nu mai aceeași țară, dar același guvern care ne tot dot motive să ne ocupăm de această problemă și să știți că nu îmi face nicio plăcere acest lucru și să știți că nu am nici vreo mulțumire personală și uh, nici nu pot să spun că îmi place acest lucru, nu e genul de atmosferă pe care aș întrețină, dar din câte nu știu eu ca de la sfârșitul uh, dictaturilor din Spania, Portugalia și Grecia, nu știu ca undeva în Europa Occidentală vreodată un uh, șef de guvern să menționeze posibilitatea um, sau necesitatea reîntorcerii pe cu chiar dacă după aia a retras ce a spus, pentru că a retras ceea ce a spus, din exact același motiv pentru care face acest lucru, și anume pentru că cineva îi spune Victor, iar a intre cu măsura. De asemenea, nu-mi țin minte să fi fost vreodată în istorie un șef de stat și de guverne din 2004 încoace, atunci când majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est au devenit membre ale UE, nu mi-aduc aminte să fi vorbit vreodată de posibilitatea reintroducerii a pedepsei cu moartea. totdeauna același persoană, același, aceeași persoană și de fiecare dată se repetă povestea și dacă a, alții uh, vor uh, repeta acest lucru, voi fi la fel de indignat. Ce mă tulbură pe mine este că trebuie să fiu indignat din, de fiecare dată din cauza aceleași țări, aceleași partid, aceleași om, aceleași personaj, aceleași fenomen. Și în ceea ce privește acel chestionar de migrație, doamnă președinte, mi se pare că e totuși un fel de asociere, așa, cam tot aia este, cam tot acel lucru. Vedem să vedem cam cât de mult putem întinde coarda pentru că nu am mai văzut pe nimeni altcineva aici în Europa să insinueze atât de pe față că există o legătură clară între terorism și migrație și nevoia de a uh, menține visteria țării în siguranță ca să nu aruncăm cu banii pe străini și de aceea, și aici, acel puțin asta este traducerea oficială pe site-ul uh, guvernului maghiar, deci măcar de data asta nu avem de face cu o traducere uh, incorrectă, nu există această scuză, mai puțin situația în care poate uh, guvernul maghiar singur își traduce prost textele. Totuși trebuie să spunem acest lucru viitora generații de maghiari și trebuie să spun că sunt șocat. Vin dintr-o țară unde, unde cota de migrație e 47%, poate cine știe, văd eu lucrurile altfel, aceste chestiuni însă nu îmi place deloc acest subiect și vreau să mai spun un lucru, uh, repet, e o chestie care mă deranjează foarte tare și anume că din, știu că se așteaptă cumva din uh, partea mea, uh, fiind membru al PPE-ului, să nu spun nimic sau să sprijin uh, această poziție. Sunt și eu la fel de indignat ca mulți dintre colegii uh, aici de față, domnule președinte, și spre de colegul din Finlanda, nu mi se pare că este o colegă din Finlanda, nu mi se pare că este o ocazie să ne apucăm aici să cugetăm pe marginea valorilor europene. Ele sunt trecute negru pe alb, pe hârtie, ele sunt consfințite undeva și în 2004 nimeni dintre toate statele care au intrat în Uniunea Europeană nu și-ar fi permis să facă eroarea pe care se pare că a făcut-o doamna Thatcher de fiecare dată când spunea că, vezi, doamne, vezi, dragă, doamne, un european a fost păcălit, uh, mergatul a fost păcălit să intre în UE pentru că, vezi, doamne, era numai o piață economică. În 2004 nimeni nu și-a mai permis să facă o asemenea gafă. Deci, ori toate statele care au intrat în 2004 și după știu foarte bine în ce Uniune au intrat. Știu foarte bine că sunt mulți oameni care la 11 ani distanță, uh, din câte fac seama, au cam uitat. Și aș uh, vrea... Ce? Să se țină cont de acest lucru, să se consemne de acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Și acum o să dau cuvântul domnului Niedermüller. Mulțumesc! Mulțumesc și eu vreau și o să intervin în acest balamuc general, dar să vorbesc în limba maghiară și să vă spun că au pus colegii următoarea întrebare și anume dacă primul ministru din Ungaria dacă dumnealui nu vrea să introducă pedepsa cu moartea. De ce, mă rog, a stârnit toată această discuție? Firește, nu este o întrebare simplă, întrebarea este una de natură morală și nu te poți juca cu așa ceva. Din fericire, doamna Gal, colega noastră, a explicat care era motivul. Unii doresc să nu se vorbească despre această consultare absolut umilitoare, consultare națională. De ce s-a trecut acest punct pe ordinea de zi? De ce? Pentru că nu vrea să răspundă la alte întrebări mult mai incomode pe care le adresăm noi. Bun, foarte bine, nu avem decât să vorbim foarte relaxat în legătură cu aceste 12 întrebări, dar v-aș întreba care dintre aceste 12 întrebări este cea care poate fi acceptată. Aceste întrebări din chestionar reprezintă, de fapt, unicul tip de comportament care ne arată uh, și care arată în momentul de față Europei uh, faptul cum se, cum se comportă extrema dreaptă de fapt. Acesta este tipul de, de întrebări care fac, pe care îl pun, întrebările pe care le pun al de Faraj, al de Eh, Marie Le Pen și ceilalți. Și, practic, noi, cei care suntem aici, reprezentanți ai Parlamentului European, trebuie întotdeauna să spunem, fraților, noi nu avem nicio legătură cu acest tip de comportament politic. Nu putem um, spune că e o chestiune care, o chestiune maghiară sau nu. Problema în sine este europeană pentru că Ungaria este stat membru și de ani și ani de zile guvernul maghiar uh, încalcă valorile europene, are ciogniri cu valori, are ciogniri cu Bruselul și nu uita toată propaganda care spune, domnule, veni nu știu ce ordin de la Moscova să facă și să dreagă, va din potriva, venit ordin de la Bruxelles și uh, totuși apoi uh, nu, nu refuză banii care le vin de la Uniunea Europeană. Dacă vor să rămână membri în Uniunea Europeană, trebuie să respecte toate drepturile fundamentale și în același timp uh, și în cadrul uh, discuției privind pedepsa cu moartea. Asta este treaba noastră și anume aceea de a condamna acest guvern. Acest guvern nu are ce să caute în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, uh, domnule Hinterberg. Monica, vrei să intervii tot cu o moțiune de procedură? Doamna Gal. Mulțumesc, doamnă președinte. aș vrea să liniștesc pe toată lumea că și să vă asigur că noi ne conformăm și și eu ne conformăm și respectăm valorile uh, europene și standardele europene și nu trebuie să vă fie teamă că guvernul Ungariei, Ungaria sau noi cei aici uh, prezenți facem uh, ceva în detrimentul acestor valori și drepturi europene, chiar dacă uh, Uh, puteți uh, să interpretați sau să reinterpretați, să răstălmăciți uh, toate vorbulițele și să tot citați vorbe care nu au fost puse astfel, domnule Niedermüller, și știți prea bine că nu așa au fost rostite acele vorbe, însă dumneavoastră le răstălmăciți și le răstălmăciți și așa zbierați și trâmbițați că ai, toată lumea începe să vă creadă, dar nu și oamenii din Ungaria. Și asta este foarte bine pentru că în Ungaria oamenii Uh, știu foarte bine ce se întâmplă și că nu așa stau lucrurile. Acum, lucrurile care trebuie să vorbim aici, pentru că, de fapt, asta este cerința din partea conferinței președinților de joia trecută, este problema pedepsei cu moartea. Și s-a spus foarte clar de către coordonatorul nostru și s-a spus foarte clar de mai multe ori, de mai mulți oratori înainte, așa cum s-a spus și de către domnul prim-ministru, că Ungaria, guvernul maghiar, nu au intenția de a reintroduce pedepsa cu moartea, nu urmează nicio astfel de inițiativă, nu e nicio idee de acest gen, nicio inițiativă. Fiți drăguți și nu, pentru că aș vrea să-mi, să, să -mi continui intervenția. Vă rog frumos. Deci, deci, nu există nicio intenție, nu există niciun plan să se reintroducă pedepsa cu moartea. Punct. Gata. Și nu există nicio astfel inițiativă, nu știu câte oară. De asemenea, mai trebuie să știți că există într-adevăr uh, crime brutale. Când au loc crime brutale, așa cum s-a întâmplat în urmă cu o săptămână în Ungaria, oamenii pun întrebarea, asta este, oamenii vin și pun întrebarea ce se întâmplă cu criminalii și acest lucru este discutabil. Acum nu sunt de acord nici eu cu această dezbatere, dar așa este că în momentul în care acest tip de crime sunt săvârșite, mai ales împotriva unor tineri, oamenii vin și pun aceste întrebări referitor la aceste lucruri și nu uh, refuzați să vedeți această realitate. Pe de altă parte, nimeni, nimeni în Ungaria nu lucrează la introducerea pedepsei cu moartea. Iată care este subiectul discuției noastre. Acum că vorbeam de imigrație, orice spuneți, orice spuneți, trebuie să știți că Ungaria primește în acest moment mai mulți imigranți, în acest moment mai mulți solicitanți de azil decât um, cea mai mare parte dintre statele membre. Este a doua țară care primește uh, solicitanți de azil astăzi uh, uh, pe locul 2 ca număr în Europa de 20 de ori mai mult decât au primit vreodată mult mai mult decât țările de jos și alte țări, așa încât uh, până una alta, până o să vedea ce se întâmplă, uh, noi primim acești migranți, uh, le dăm casă și masă, nu mi se pare că este normal să vorbiți așa și nici tonul nu mi se pare adecvat în orice caz, am impresia că această discuție nu are nicio legătură. De fapt, nu, nu va ce mai continuăm discuția, pentru că se spune foarte clar de către guvern că nu există această intenție. Nu pricep de ce continuăm această dezbatere. Ceea ce vreau să spun este văd că este această campanie, atitudine împotriva guvernului Orban și a Ungariei, pe care am tot văzut-o de mai multe ori în acest Parlament și este de neacceptat. Ok, uh, eh, Mrs. Kaufman. Doamna Kaufman. vielen Dank, eh, Frau Vorsitz. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, da möchte ich gleich auf Frau Kinga Gal. Uh... Eh, Să reacționez la spusele doamnei Kinga Gal, dacă se întâmplă crime atroce, da, se întâmplă crime oribile uh, în statele noastre uneori și atunci autoritățile sunt acolo pentru a-i aduce da în fața instanței uh, pe făptași și pentru a da sentințe în conformitate cu statul de drept. Este o reacție pe care o poți aștepta oricând, fără a discuta despre reintroducerea pedepsei capitale, să faci fabulații pe acest domeniu. Și în al doilea rând, doamna Holmeier Adineauri a spus uh, și mi-am chiar notat că se creează tot felul de emoții artificiale aici, ceea ce o uluiește. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, că ați citit scrisoarea de la pre- conferința președinților. Vreau să atrag atenția tuturor că pe noi ne-a rugat conferința președinților să formulăm o poziție pe o întrebare cât se poate de clară, cuprinsă în această scrisoare. Și mie mi se pare că rezultatul ă, dezbaterii de astăzi ar trebui să fie un răspuns către solicitarea conferinței președinților. Acest răspuns poate fi unul singur. Deci dacă există cazul în care un stat membru ar introduce pedeapsa capitală, atunci, da, acest lucru ar însemna o încălcare flagrantă a dreptului european, iar Parlamentul European ca instituție ar trebui să implementeze articolul 7. Și vă mulțumesc, doamnă Mișu, foarte mult pentru faptul că domnul Juncker a prezentat o poziție foarte clară. Noi, ca și Comisia Parlamentară, avem obligația de a transmite un răspuns exhaustiv către conferința președinților. Și acest răspuns, în opinia mea, nu poate fi decât unul. Articolul 7. Mulțumesc. Michel Michel. Domnul Michel. Président, je dois vous dire que... Doamna președinte, trebuie să vă spun că sunt foarte plin de regrete când văd cum organizați dumneavoastră luarea de cuvânt în această adunare. S-ar putea ca de fiecare dată când uh, Eh, se spune ceva care nu-i convine doamnei Gol și dați din nou cuvântul ca dumneavoastră să ne facă acest eh, monolog eh, plin de uh, pasiune ca să ne explice cum ca să ne explice cum se, se întâmplă lucrurile în Ungaria. Doamne Holmai, vă rog mă să nu mai faceți semne din astea, n-am nevoie de semn, mesajul dumneavoastră corporale, de gesturile dumneavoastră, am dreptul să vorbesc. Rare ori am auzit niște declarații atât de disprețuitoare când e vorba despre drepturile omului, despre respectarea valorilor fundamentale și mai ales despre respectarea tratatelor. Și din câte știu, Ungaria și autoritățile din Ungaria au aderat la aceste valori. Aud tot felul de declarații fanteziste care pot sub semnul întrebării până și legitimitatea acestei dezbateri. Poate că nu o să fie pe placul anumitor colegi de la PPE, dar nu o să vă comportați ca și cum ați fi în Ungaria și în uh, curtea domnului Orban și vreți să ne interziceți nouă să luăm cuvântul. Aici suntem la Parlamentul European, nu la Parlamentul din Ungaria și aici se practică tirania majorității, cum am spus eu uneori pentru că se justifică răul pentru că suntem uh, majoritari datorită cifrelor. Nimic nu este mai rău decât așa ceva, această formă de tiranie. Și exact asta face domnul Orban în Ungaria și stabilește un precedent. Și noi acceptăm un asemenea precedent în această adunare dacă nu avem o asemenea dezbatere și dacă comisia noastră nu-și asumă răspunderea care îi revine. Vă rog frumos, nu banalizați realitatea, nu faceți uh, declarații din astea uh, de tip metodologic, ca să spuneți că dezbaterea nu este benevenită, că n-ar fi trebuit să aibă loc această dezbatere, că ea nu se justifică. Strategia domnului Orban este foarte clară, de fapt. Amestecă declarații răsunătoare, care și așa sunt greu de acceptat din partea unui așa zis democrat, Puteți să, să o numiți cum vreți, puteți să-mi spuneți și până mâine dimineață că nu o să fie niciun fel de modificări legislative în Ungaria despre asta acum. De atunci, de ce lansează el dezbaterea? Decât pentru că are obiective sordide de a uh, exalta natura cea mai obscură a ființei umane. El e ocupat să manipuleze, să manipuleze opinia publică pentru a uh, da Um, uh, câștig uh, uh, fețe obscure a ființei umane. Este rușinos, este rușinos, nu pot să folosesc un alt cuvânt, ceea ce se întâmplă în Ungaria. Pentru că cum poți să ceri, să sugerezi asemenea răspunsuri care sunt cu, total contrare opiniei publice? Cum poți să numești altfel decât rușinos această tendință de a da apă la moare acestei emotivități pe care avem cu toții noi, dar care, cum spuneam, corespunde feței noastre obscure. Vă rog să nu mă luați nume de rău, dar eu sunt scandalizat de această acțiune generalizată. Deja de ani de zile asistăm la această derivă a forțelor aflate la putere în Ungaria. Da, știu, eu denunț tot ceea ce se întâmplă în oricare alt stat membru. Dacă aș fi fără stat membru, aș fi la fel de dezgustat și ați denunțat totul cu aceeași virulență, dar de ani de zile noi tragem semnalul de alarmă față de ceea ce se întâmplă în Ungaria. Am tot respectul pentru domnul Timmermans, dar dumneavoastră își dorește o Uniune mai eficientă. Atunci, trebuie să-și asume răspunderile politice. Asta-i cerem noi, domnului Timmermans. Îmi pare rău, uh, Comisia ne apără valorile formulând recomandări și lăsând o procedură uh, de atenționare. Asta ar trebui să facă comisia, așa cum cere grupul meu de foarte mult timp. Nu! Vreau să fiu provocator, dar mă uit la anumiți colegi de la PPE și aș vrea să vă rog să nu vă lăsați uh, uh, duși de nas de această uh, solidaritate de prost gust. Eu nu sunt creștin, sunt umanist, sunt laic, dar respect valorile umaniste creștine. Știu foarte bine că umanismul creștin este un umanism care a jucat de asta un rol foarte important în anumite momente ale istoriei și care a apărat interesele umanismului. Dar despre ce fel de umanism este vorba atunci când apărați cu asemenea declarații incredibile uh, ceea ce face Victor Orban, pentru că Victor Orban în mod sistematic asociază imigranții cu criminali. Unde sunt valorile creștine atunci când uh, el dezumanizează dramele din uh, Marea Mediterană sau, uh, sau îi dezumanizează pe cei fără adăpost sau atunci când instrumentalizează mass media și face declarații demagogice, sordide și indecente, care nu fac decât să uh, alimenteze acest climat de, de teamă. Democrația nu este doar uh, un exercițiu de uh, putere uh, justificat de aritmetică, de cifre. Nu. Democrația înseamnă să respecti și drepturile minorității. Deci eu nu înțeleg această concepție a democrației care este redusă la o majoritate care dictează legea. Nu aceasta este democrația. Nu este suficient ca să vorbești despre o democrație. Este o condiție necesară, dar nu și suficientă. Și vreau să reamintesc acest lucru. Apoi, Victor Orban nu apără nimic. El atacă tot, relansează dezbaterea despre pedeapsa cu moartea, înscrie Ungaria uh, în sensul total opus celui pe care drumului pe care Ungaria a pornit în urmă cu câțiva ani sunt suficiente uh, comportamente care pot să fie declarate de criminale. Am să închei spunând că ar exista un citat al lui Robert Badanter, care a fost ministru al justiției în Franța, care ar trebui să ne ghideze și citesc și ar fi interesant să vă însuciți și dumneavoastră acest lucru. În țările de libertate, legea comună este aboliția. Acolo unde uh, disprețul față de drepturile omului și dictatura sunt triumfătoare, peste tot veți găsi scris cu litere de sânge pedeapsa de cu moartea. Doamne Mișu, încă un lucru și vă mulțumesc de altfel pentru intervenția dumneavoastră. Dacă ați putea să trimiteți un mesaj simplu, domnului comisar, și mai ales domnului Timmermans. Trebuie să vă eh, să-i spuneți că noi cerem să-și asume răspunderea. Există prevederi în tratate, Comisia trebuie să lanseze o adevărată procedură. Acum nu ne mai putem mulțumi cu dialogul, cu banalizarea, cu explicațiile, să se spună că eh, dezbaterea aceasta este pe din afară. Nu a venit momentul acțiunii. Și după o anchetă serioasă, poate că va fi momentul să, fa- să aplicăm și sancțiuni. Vă mulțumesc! Dragi colegi, mai avem 8 colegi care vor să iau cuvântul și ne-am dorit să ne terminăm întâlnirea la 17.30. Vă rog să nu depășiți un minut când luați cuvântul. Acum are cuvântul doamna Vergia. Oui, merci, euh, madame la présidente. Moi, j'ai envie de dire... Mulțumesc, doamnă președinte. În Europa astăzi există populiști care se joacă cu teama. Ce înseamnă să te joci cu teama? Înseamnă să merge în sensul opiniei publice, mai ales când se comut crime oribile. Primul lucru pe care îl face extrema dreapta este să spună trebuie să reintroducem pedeapsa cu moartea. Și eu îmi pun întrebări și mi se pare că atunci când un lider politic spune ceva, când un membru al unui guvern politic afirmă uh, uh, așa ceva, nu e unul și același lucru cu spusele unui cetățean uh, obișnuit. În momentul în care un membru al guvernului alimentează aceste temeri, trecem dincolo de o, uh, o linie de netrecut. Eu sunt din Franța și de mai mulți ani de zile guvernele și de dreapta și de stânga se joacă cu teama cetățenilor față de rom. Am deja un uh, fost ministru care acum este prim-ministru și care a spus că uh, romii uh, nu sunt cetățeni ca toți ceilalți. Există multe guverne care se joacă cu teama opiniei publice și care alimentează extremismul. Și valorile democrației și a statului de drept sunt valori universale. Sunt valorile din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care au fost preluate și în Comisia Europeană a Drepturilor Omului și apoi și în Cartea Drepturilor Fundamentale. Și aș vrea să reamintesc că Carta Drepturilor Fundamentale a fost adoptată cu o majoritate de state care aveau un guvern de dreapta. Nu e o luptă între dreapta și stânga. Toți împreună putem să reacționăm. Însă tare în și încheie aici, doamna președintă, că articolul 7, estimată doamnă, este inutil. Am văzut și în trecut. Și durează de luni, de ani de zile de când încercăm să, acționă, să folosim articolul 7. Articolul 7 nu poate să fie folosit așa cum arată acum. Când va face Comisia propuneri veritabile care să permită să sancționăm statele membre care au politici care sunt contrare valorilor Uniunii Europene. Articolul 7 pentru mine nu este un răspuns. Thank you and uh... Mulțumesc. Domnul Jurek. Dziękuję bardzo. W tej debacie nie chodzi o... Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Este o dezbatere care nu se referă la pedepsa cu moare. Este o dezbatere unde vorbim de și această dezbatere nu duce nici la unitate, nici la respect reciproc. Dați-mi voie, dragi colegi, să vă reamintesc că în această încăpere, în urmă cu câteva săptămâni, în momentul în care am purtat o audiere pe marginea Ungariei, unul dintre experții, reprezentanții Amnesty International, ataca Ungaria și pretindea că Ungaria subminează drepturile omului. Și Uh, spunea doamna activistă, atunci expertă de la Amnesty, uh, de la Amnesty spunea că este o problemă cu pedapsa pe viață în această țară. Păi, în momentul în care s-a renunțat la pedapsa cu moartea, nu am introdus această problemă a închisorii pe viață, însă astăzi, iată, am făcut această schimbare, pentru că astăzi, iată, că infractorii ies din pușcării, deși au săvârșit niște crime. Și vorbim despre uh, o moștenire a domnului Tusk, care acum conduce Consiliul European și să știți că noi regretăm faptul că la noi în țară nu s-a introdus această regulă închisorii um, pe viață. Uh, vreau să vă reamintesc faptul că Germania, țărilor de jos, Ungaria, suntem cu toții aliate ai Statelor Unite ai, ale Americii și în Statele Unite ale Americii, unele, în anumite state, există coduri de procedură penală americane care acceptă și folosesc ideea pedepsei cu moartea. V-aș întreba acesta este motivul pentru care trebuie să subminăm orice fel de relații pe care le avem cu America uh, și vreau să vă spun că tot ceea ce a făcut America în slujba democrației și a libertăților uh, și de asemenea aș mai întreba, până ce a spus domnule domnul Orban? Ce a spus? De fapt, a spus că dacă o parte a opiniei publice maghiare uh, va solicita o dezbatere pe această temă, este gata să consulte Bruselul. Și noi ce facem aici? Îl atacăm pentru că pentru că a spus pur și simplu că este nevoie de un dialog la nivel comunitar, um, nu neapărat o întreagă dezbatere. Articolul 2, secțiunea 2 din drept Carta Drepturilor Fundamentale arată foarte clar că nimeni nu poate să fie condamnat la moarte și nici executat. Dar vorbim aici despre o discuție uh, pe marginea pedepsei cu moarte. Vorbim despre doi oameni care ar putea uh, propune această variantă, deci nu vorbim de uh, condamnarea cuiva la moarte. Și în multe state membre, pedapsa cu moartea a fost suspendată uh, printr-un moratoriu. Ori aici noi uh, ne uh, întoarcem împotriva opiniei publice din Ungaria, iar valorile noastre sunt uh, valorile pe care, pentru care au murit uh, cei care au participat la revolte în Ungaria și aș mai face un comentariu să răspund colegilor din Germania. Vorbim despre migrație și la modul cel mai clar și vreau să spun următorul lucru și anume că aceste declarații sfărăitoare nu au ce legătură cu moralitatea, pentru că nu unele vorbim despre alți oameni, alte vorbim despre noi înșine și îmi aduc aminte de momentul uh, Big Bang, că atunci când, când a avut loc marea destrămare, când s-a uh, produs marea extindere, pardon, și la momentul respectiv uh, guvernul german n-a permis multor oameni din acea parte a Europei spuneam, nu le-a permis să uh, poată să uh, lucreze în partea occidentală a Uniunii Europene pentru că ei aveau competențele lor la nivel de state suverane, aveau drepturile lor. V-aș întreba, avea dreptul să facă acest lucru? Poate că avea, poate că nu avea. Însă, însă, la vremea respectivă, uh, poate că oamenii ar fi trebuit să dea dovadă mai multă empatie, mai multă compasiune față de țările mai sărace și în sfârșit în Europa avem milioane și milioane de cetățeni care consideră că articolul 2 din uh, Carta Drepturilor Fundamentale, secțiunea 1, este încălcată în permanență și asta pentru că lipsește orice fel de respect pentru cei care nici nu s-au născut. Putem foarte bine să refuzăm dialogul cu acei oameni. Mrs. Spinelli. Doamna Spinelli. Mulțumesc, doamnă președinte. Mare lucru n-am eu de adăugat. Nu pot decât să spun că mi-este rușine și că sunt șocată ceea ce a spus președintele Orban și, mă rog, după aia retras ceea ce a spus asta pentru că reacția a fost una foarte negativă din partea Comisiei Europene. Și ceea ce aș vrea să spun este că aici și nu se vorbește, nu e vorba numai despre o problemă de valori, este adevărat că cine dictează agenda, cine hotărăște. Da? Problema este aici ce drepturi avem și care este carta de valori pe care se întemeiază Uniunea Europeană, care sunt convențiile la care adere Uniunea Europeană uh, care nu, cine nu respectă Convenția Drepturilor Omului a Consiliului Europei are statut de observator Uh, nu e membru. Chiar dacă, nu știu, știm foarte bine, vorbim de, democrație, de vreun cinci țară democratică care uh, aplică pedepsa cu moartea. Ceea ce aș vrea să vă spun este că declarația făcută de Victor Orban este așa un fel de discuție și tot acest dezbatere care s-a stârnit susține, deci drept pe care îl invocă el la dezbatere, face parte de o din procesul de banalizare a pedepsei cu moarte și um, din uh, ceea ce ține de intoleranță care depășește cu mult granițele Ungariei. Nu e vorba numai despre Ungaria și dacă s-a ajuns atât de departe, acest lucru înseamnă că organismele comune ale Uniunii Europene au permis să se accentueze această banalizare și aș fi vrut pur și simplu să vă spun că înaintea lui Orban, uh, în favoarea pedepsei cu moartea s-au pronunțat nu doar personalități din um, um, um, alte partide ca Marine Le Pen și tatăl ei, dar și în 1996 însuși președintele Poloniei, domnul Lech Wałęsa, spunea fix același lucru pe care l-a spus acum Victor Orban, Liga Nordului, partid de extremă dreapta, a spus asta și nu odată în momentul în care era la guvernare și și în ziua de astăzi mai spune acest lucru vicepreședintele Senatului, care este membru în Liga Nordului și, în, egal, în general, vorbim despre adevărată banalizare a acestui uh, subiect care, după părerea mea, ține de atmosfera, este consolidată de atmosfera creată de această teamă față de migranți, față de terorism și aș dori pe acest um, temă, legătură cu chestionarul, să mă refer doar la câteva articole și în mod deosebit articolul 5, acolo unde printr-o manipulare oamenilor se dă de înțeles că migranții nu doar că pun în pericol locurile de muncă, ci și modul de viață al poporului maghiar, articolul 7, acolo unde este denunțat, uh, tot așa, uh, în interesul manipulării, denunțată politica permisivă a Bruselului și la punctul 12, mai ales acolo, să vă rog pe toți să citiți ce scrie la articolul 12, uh, pentru că dacă nu vor să să ducă la faptul mă rog, că dacă nu vor să sprijine, ce vor să sprijine mai degrabă nașterea în familii de maghiari, unor copii maghiari sau unor copii de străini, vă rog frumos citiți ce la articolul 12. Thank you and... Mulțumesc foarte mult, doamna Lauristen. Thank you very much. Uh, I think that that really is very good discussion. Mulțumesc foarte mult, mi se pare că dezbaterea este una foarte bună și în același timp este o continuare a punctului precedent, acolo unde vorbeam de nevoia de monitorizare individuală a fiecărei țări pentru drepturile omului și de a stabili criterii foarte clare. Vedem foarte clar că este nevoie de discuții pe această temă pentru că vorbim despre încălcările drepturilor omului pentru că um, Știm foarte bine că s-a ajuns la o decizie la nivel de guvern, dar până să ajungă acolo, uh, totul, până să ia guvernul hotărâre, sunt așa astfel de dezbateri, însă există diferențe foarte, foarte clare în ceea ce privește și liberta, libera, libertatea de expresie. Una este când o exerce cetățenii, alta e când o exerce guvernele, pentru că, până la urmă, guvernele nu prea au libertate de exprimare pe aici. Guvernele trebuie să fie foarte la ce scot pe gură uh, în momentul în care uh, ocupă o funcție politică. Și cred că trebuie să lămurim și noi între noi faptul că această problemă a democrației directe uh, pentru că toate acele combinații, de, mă rog, toate coalițiile, stânga-dreapta, uh, toată această idee a democrației directe, organizări de consultări, cine știe ce referăm, trebuie să arătăm foarte clar că în ceea ce privește dreptul minorităților, în ceea ce privește drepturile uh, fundamentale, acest tip de referendum uh, nu sunt un instrument al democrației, ci din potrivă și trebuie să avem uh, o poziție foarte limpede în acest sens, uh, chiar în unele dintre instrumentele noastre juridice și um, chiar aș vrea să constat că în acest sens aceste drepturi fundamentale de fapt um, nu le împărțim în dreapta, stânga, PPE, socialiști, democrați și așa mai departe că nu putem vorbi de o solidaritate care să depășească respectul nostru pentru drepturile omului și nici nu se pune problema de Europa de Est Europa de Vest, pentru că, de fapt, nu e doar o problemă a Ungariei, problema este a acelei țări unde, uh, în urma alegerilor democratice, o forță politică și una care încalcă um, uh, regulile democratice, nu știm ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla cu un faraj în alegerile um, din uh, Regatul Unit. Nu, nu știm, o să vedem ce s-a întâmplat cu Marine Le Pen. Nu știm. Poți să știi în ce țară o să apară următorul caz. Deci, deci aici nu e Ungaria, Ungaria. Ci aici pur și simplu este un pretext să dezbatem lucrurile care pentru noi sunt uh, valori comune și mă bucur că purtăm această discuție de bună și repet, um, nu vreau să insult cu nimic uh, Uh, pur și simplu este de o situație nefericită, pur și simplu vorbim de uh, orice altă țară, oricare ar fi aceasta, oricare dintre țările noastre, domnule Șogor. Thank you, Chairwoman. Since 1990, since... Din 1990, de când putem să Uh, ne circulăm și noi liber să citim ceva despre Ungaria. Am învățat un lucru. Nu contează ce guvern e în Ungaria. Să știți, chiar și astăzi, mai întâi citesc uh, ziarele opoziției și după aia ziarele gu uh, guvernului, cum ar veni. Dar în cazul acesta citeam doar ziarele opoziției și citez. Aprilie 28. Așa se spune aici, în ziar de, într-un ziar de stânga și citez exact în maghiară ca să nu mă înțeleagă nimeni greșit. The question, not to introduce... Întrebarea de a nu introduce pedeapsa capitală, să nu se introducă pedeapsa capitală. Două zile mai târziu, ministrul Elnöksége is very, uh, how should I... Eh, Vorbitorul citează în limba maghiară. X, they send the, the so-called vice prime minister. Vorbește Orban. Se vorbește despre prim-ministrul adjunct sau despre șeful de birou și se spune ceea ce urmează și citez din maghiară, există o dezbatere însă nu prevedem reintroducerea pedepsei cu moartea în țara noastră. There is a discussion, there is a debate but the government is not... E o dezbatere, iar guvernul nu intenționează să introducă absolut nimic în această țară. Nu făceam altceva decât să traduc liber și îmi cer scuze, engleza e a patra mea limbă. Da, și în germană pot, dar poate că germana e și mai rea. Uh, uh, just allowed me a joke because my Mi-am permis o glumă pentru că în această dimineață colegul meu Tomaș a făcut o glumă interesantă cu oile. O glumă despre cum interpretează presa lucrurile și despre cum adesea noi practic luăm de bun acest lucru. Papa vizitează o țară și vine presa în fața papei de la Roma și întreabă Știți că în această țară, în Marea, lângă Marea Catedrală, asociația homosexualilor a cumpărat un hotel? Iar papa ce răspunde? The homosexual association in this country. Aveți asociație de homosexuali în această țară? Și a doua zi știrea este prima întrebare a papei de la Roma în țara noastră a fost dacă homosexualii au o asociație. La fel și cu dezbaterea asta. Și acum nu vorbesc despre migrație, fiindcă sper să avem până la urmă dezbatere despre migrație. Domnului Michel a plecat. Îl respect foarte mult, îl apreciez foarte tare, i-am și votat amendamentul împotriva PP-ului la raportul lui Michel. Deci îl respect totalmente. Și suntem uh, pe aceeași ideologie cu privire la faptul că democrația nu înseamnă că majoritatea are întotdeauna dreptate. Dar cu tot respectul față de el și liberal, gândiți-vă puțin de ce în Ungaria există o majoritate de două treimi pentru dreapta, pentru că liberalii și socialiștii au distrus nu doar țara, ci și-au distrus propriul partid. Nu, nu, nu, nu, nu, nu mă întrerupeți, spune vorbitorul, nu mă întrerupeți. Îngrijorarea mea este următoarea. Eu acum tot încerc să înțeleg ce vrea presa și ce vrea să spună presa, dar tot nu înțeleg ce face comisia cu domnul Timorman. Pentru că adesea noi am pus problema discriminării cetățenilor europeni aparținând minorităților tradiționale. Eu sunt cetățean român, un ungur din România și mereu am primit același răspuns ca de la fostul comisar Viviane Reding, că nu ține de Parlamentul European, nu ține de Uniunea Europeană, ci de statul membru. Dar între timp, iată, noi vorbim uh, despre ce? Despre ceea ce se vorbește în presă și cetățenii din țara mea sunt pedepsiți fiindcă vor să implementeze legea. Minoritățile naționale sunt uh, la ananghe, proprietățile lor sunt uh, răpite. Deci nu e vorba aici despre presa maghiară, dacă scrie ba de stânga, ba de dreapta, despre ce vrea. Mă deranjează faptul că nu putem dezbaterea cum trebuie, nu doar despre Ungaria, ci despre, și despre celelalte state membre. Vă mulțumesc! Thank you and... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Zippel. Very shortly. Foarte pe scurt. Sunt foarte de acord. N-ar trebui să avem mereu dezbatere despre Ungaria. Așa că spuneți domnului Orban să-și schimbe abordarea de a face politică. În al doilea rând, dacă în țara mea, și spun foarte pe scurt asta, chiar în începutul intervenției mele, dacă în țara mea după o crimă rea, oamenii inițiază o dezbatere și se întreabă dacă ar fi necesar să reintroducem pedeapsa capitală, atunci eu aș vrea ca guvernul meu să spună rapid, da, vă înțelegem emoțiile, dar pedeapsa capitală nu este o măsură demnă de statul nostru. Nu are sens să purtăm această dezbatere. Așa că pornind de la această premisă, eu nu voi reveni la problema chestionarului, dar e același lucru. Dacă scriem o scrisoare către conferința președinților, din punctul meu de vedere, nici nu ajunge să spunem ceea ce până la urmă este fără echivoc. Bineînțeles că dacă un stat membru ar începe să reintroducă pedeapsa capitală, atunci clar vorbim despre articolul 7, fără doar și poate. În același timp, ar trebui să spunem foarte clar că acest chestionar, despre care nici avem voie să vorbim în această scrisoare, precum și dezbaterea unui guvern despre pedepsa capitală, deja reprezintă un lucru care contravine valorilor noastre. Deci, chiar simplu fapt că se poartă această dezbatere. Monica Holmeier. Um, liebe Birgit Zippel, liebe Dragă Birgit Zippel, dragi colegi, am o altă părere cu privire la ultimul punct. Sunt de acord că un șef de stat de guvern nu poate să facă afirmații zuite. Perfect de acord și n-ar trebui să lucrez cu calcul și intenție politică. Și eu sunt la fel de critică față de asta. Dar să nu trecem cu vederea atunci când este discuții populiste în rândul cetățenilor, important este să le abordez, dar să uh, le abordez într-o manieră responsabilă. Iar în ceea ce este pedeapsa capitală, guvernul maghiar a dat dovadă de consecvență și a acționat rapid, spunând că nici nu pune problema reintroducerii pedepsei cu moartea. Mă minunează un alt lucru și de aceea am vorbit eu despre o înflăcărare artificială. N-am uh, spus că mă miră faptul că dezbatem uh, cazul. Mă miră că vorbim despre Ungaria, pentru că am uh, avut un caz similar în urmă cu șase luni în Cehia, un guvern social-democrat, nimeni n-a făcut asta, E bine cum s-a rezolvat problema în Cehia, n-am uh, ridicat-o pentru că a fost clar și pentru noi și pentru guvernul ceh că nu se vrea reintroducerea pedepsei capitale. Și tocmai de aceea n-am venit eu cu acest caz în Parlament, pentru că, slavă Domnului, măsurile fericite au fost implementate rapid. Nu cu rezultatul că nu s-a uh, introdus pedeapsa capitală în Cehia. Și sunt de acord cu dumneavoastră că introducerea pedepsei capitale uh, e un element strâns legat de articolul 7, pentru că e vorba despre drepturile omului care sunt inalienabile în Uniunea Europeană și suntem cu toți împotriva pedepsei capitale. Noi știm că în multe state există pedepsa capitală, inclusiv în state democratice, în lumea asta. Așa e, dar noi ca Uniunea Europeană suntem convinși că e greșit că se întâmplă asta, că acest lucru este împotriva drepturilor omului E o poziție pe care o voi apăra întotdeauna. Populist, nepopulist. Eu cred că e vorba de drepturile omului, iar pedeapsa capitală nu e una care să țină de dezbateri ușoare și distractive. Este un subiect foarte greu. Ce mi-aș dori de la noi, de la Libe? Ca în acest context să nu fim critici doar față de Ungaria, văd și eu cu un ochi critic anumite lucruri în Ungaria, inclusiv uh, chestionarul acela și mă voi referi la el. Dar iată, de exemplu, Bulgaria. A face cadou Rusiei fâșii întregi de teritoriu, ce înseamnă asta? Niciodată nu s-a dezbătut acest subiect. Unde? für mich ist die Frage... Nu, nu, nu, nu mă întrerupeți. Lasă-mă să termin, te rog frumos. Întrebarea se pune. Ce facem? Ne ocupăm de fiecare caz care a fost abordat greșit într-un alt uh, stat membru și care apoi a fost corectat tot acolo? Uh, pentru că, da, Comisia Europeană nu a permis uh, această concesionare, dacă vreți. Mă uit cum în anumite zone ale Europei există structuri uh, mass media monopolizate sau cumpărate. Și nu e vorba doar de Ungaria. Se întâmplă și în România, sau cel puțin așa s-a întâmplat. În Bulgaria, persoana în cauză a ajuns la faliment. Deci, Deci trebuie să ne gândim foarte bine că sunt oameni aici în Parlamentul nostru care luptă serios și sincer pentru drepturi democratice și ar trebui să îi tratăm uh, echitabil. Doamnă Kaufman, eu nu vă atac. Ba chiar am considerat că intervenția noastră a fost una pozitivă, dar mă refer la lui Michel, care a fost aproape agresiv față de Kinga Gal. Deci nu mă refer la noastră, doamnă Kaufman, nici la doamna Zippel. Vreau să o spun din capul locului, să clarific lucrurile. Deci, uh, prea multe bune intenții, dar prezentate greșit. De exemplu, ar trebui să discutăm și despre uh, dreptul securității în Spania, despre Franța. Nu pare să avem o problemă cu asta. Iarăși, un guvern social-democrat. Mă gândesc că sunt introduse anumite legi în anumite state din anumite motive, pentru că realitatea este poate alta decât cea pe care o observăm noi. Poate că există niște presiuni în anumite state membre, poate că ar trebui să abordăm lucrurile cu o oarecare detașare, dar pentru asta mi-aș dori o discuție corectă. Și cu privire la chestionar, la acea colecție de întrebări, am rugat-o pe Kinga să-mi dea uh, chestionarul, mi l-a dat în uh, versiunea tradusă, pentru că vă spun sincer, chiar n-am știut de el uh, până mai recent. Mi se pare că este inacceptabil și uh, cum ar trebui să tratăm problema. Ar trebui să ne gândim ce contribuție aducem noi ca și Comisie Libe. În acest catalog de întrebări, ce se spune? Că Bruxelles e de vină pentru politica de migrație. Păi ce, asta e lovitura secolului. Dincolo de legătura cu terorismul, se spune că uh, E Bruxelul responsabil, e Bruxelul de vină pentru această formă a migrației. Este pur și simplu inacceptabil, pentru că nu noi suntem cei care am declanșat valurile de refugiați, ci anumiți factori externi. Și anumite state membre se confruntă cu anumite presiuni. Sunt oameni care mor pe Mediterana, care mor în Sahara și pentru asta ne ocupăm noi de politica de migrație. Deci vrem o discuție serioasă. Dar care ar fi dorința mea? Aș vrea să nu cumva să pierdem din vedere anxietățile oamenilor. Există o atitudine populistă, oamenii se tem, vin ăștia, îmi fură locuri de muncă, sunt periculoși, se întâmplă lucruri. Această dezbatere trebuie să fie una din care se rezulte un mesaj clar. Că nu e adevărat așa ceva. Deci când pui asemenea întrebări, faci un lucru inacceptabil. Precum e inacceptabil că un guvern adresează aceste întrebări cetățenilor. Și o spun clar și fără echivoc. Și voi duce, voi duce mai departe cu aceste indignări. Noi trebuie să facem ceva și mi se pare că nu avem opinii foarte divergente. E important să avem o abordare holistică pentru migrație și față de situația refugiaților, precum și a migrației. Apar în joc foarte multe întrebări. Trebuie să arătăm clar că Uniunea Europeană are un concept și că statele membre au respins un efort concertat. În Parlamentul European a existat un uh, mai mare acord cu privire la o acțiune comună, inclusiv ajutor pentru dezvoltare. Am luptat împreună cot la cot pentru a obține mai mult ajutor umanitar și mai mulți bani în acest sens. Cot la cot ne-am luptat pentru a obține mijloacele financiare necesare pentru Frontex. State membre nu au vrut asta. Nu, și alții au vorbit mult. Am vrut și eu să fac la fel ca să mă exprim cât se poate de clar. Asta a făcut și doamna Chinicii. Deci dacă ceilalți colegi au vorbit mult înaintea mea, vreau să fac și eu. Aș vrea să ofer un răspuns formulat cu luciditate. Noi nu vrem un populism rău și tocmai de aceea eu nu accept acest chestionar, dar vă rog frumos să transmitem un mesaj clar că noi, Parlamentul European, lucrăm cu mare grijă la o strategie în așa fel încât să aducem contribuția la rezolvarea problemelor refugiaților. Dar a ne ataca pe principiul că noi suntem niște populiști nu e corect. Noi lucrăm împreună cu dumneavoastră în acest proiect și tocmai de aceea, domnule Niedermüller, noi nu acceptăm acest chestionar ca fiind baza pentru o discuție serioasă. Vreau să clarific asta. Monica. Mulțumesc, Monica. I very briefly wanted to come back uh, before the intervention. Vreau să revin rapid înainte, pentru că trebuie să reacționez la uh, declarația doamnei Holmeier. Am avut această dezbatere de nenumărate ori. Sunt de acord cu multe din cele spuse doamna Holmeier, însă un lucru cu care nu pot să fiu de acord este că aici vorba mai despre imigrație, pentru că am avut aceeași dezbatere atunci când am vorbit despre taxa Uh, pentru independența uh, băncilor, uh, legile pentru media, legile despre presă, legile care aduceau atingere independenței puterii judiciare. Deci nenumărate dezbateri de fiecare dată spunem oare n-ar trebui să nu mai vorbim despre Ungaria și vă pot spune foarte bine că există foarte multe întrebări critice pe care le-am pus și eu despre guvernul liberal din țările de jos. Deci nu, nu mă deranjează. Eu critic pe oricine merită să fie criticat, după părerea mea. Grupul meu deseori a spus că este nevoie de un mecanism diferit, avem nevoie de reguli cu forță de lege, avem nevoie de mecanisme ca să monitorizăm toate țările, să putem să intervenim în toate țările atunci când este necesar și să propunem sancțiuni pentru toate țările, ca să nu mai avem nevoie să discutăm despre domnul Orban. Putem să discutăm despre toate țările și să facem această tabelă de punctaj. Ieri sau azi dimineață, nu mai țin minte, am vorbit despre tabelul de punctaj pentru justiție. De ce să nu îl extindem? Să avem un tabel de punctaj în ce privește statul de drept, uh, guvernanța democratică și drepturile fundamentale. Și să facem acest lucru în fiecare an am avut o dezbatere în plenare pe această temă și, spre marea mea surprindere, exista destul de mult consens. Doar doi oameni erau împotrivă. Cineva era din uh, colțul fasciștilor și apoi domnul Timbermans care a spus nu, nu, vom avea doar un dialog și nu e nevoie de, instrument, de instrumente suplimentare. Da, avem nevoie de instrumente suplimentare și vreau să propun ca noi uh, Parlamentul European să elaborăm un asemenea mecanism. Dacă Comisia nu vrea să o facă, dacă domnul Timmermans nu vrea să o facă, Parlamentul poate să o facă. Și o să-l prezentăm domnului Timmermans. Pentru că eu cred că există unii oameni care nu împărtășesc valorile europene, dar marea majoritate da. Poate că există divergențe de opinie, dar majoritatea covârșitoare este pentru valorile europene și haideți să le apărăm și în continuare și să creăm acest mecanism care să acopere lacuna dintre legislație și articolul 7 și haideți să ne asigurăm că pe viitor nu o să mai avem dezbate pe milion nici despre domnul Orban, nici despre Ungaria, nici despre nicio altă țară, ci despre cum punem în aplicare drepturile fundamentale și cum protejăm statul de drept și democrația în Europa. Mulțumesc. Domnul Niedermüller are cuvântul acum. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt. Două propoziții. Deputatul întreabă dacă există interpretare. Da. Două propoziții. Sunt încântat de faptul că doamna Holmeier spune că este inacceptabil acest chestionar. Mă bucură și faptul că dumnei propune să aibă loc o dezbatere la Comisia Libe. Da, mi se pare important să avem o asemenea dezbatere pentru că uh, noi nu suntem uh, populiști. Dar nu există imigranți care vin uh, să lucreze în Ungaria și iau locurile de muncă cetățenilor um, noștri. Nu e o dezbatere aici împotriva Ungariei. Nu Ungaria este cea care trebuie să se simtă rușinoasă. Noi vorbim aici despre politica unui partid din Ungaria care încalcă principiile europene. Nu avem o dezbatere împotriva Ungariei. Și mă bucur că se afirmă principiile europene. Mulțumesc. Da, mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte interesantă, foarte animată. Am să rog pe președintele Comisiei noastre, domnul Moraes, să pregătească o scrisoare care va fi un răspuns la scrisoarea pe care ne-a adresat-o domnul președinte Schulz, o scrisoare care să țină cont de discuția care a avut loc astăzi la comisia noastră. Vom pregăti această scrisoare și o vom trimite înainte de 30, 31 mai. Nu mai avem mult timp la dispoziție, însă se va ține cont de discuția de astăzi și o vom pregăti împreună cu domnul Moraes. Comisia nu are dreptul să răspundă la întrebările pe care le-am pus? Eu mi-aș dori, spune doamna Sargentini, ca doamna Mișu să poată să răspundă. Doamnă Sargentine, nu e problemă să, că nu aveți un răspuns sau nu. Am auzit dezbaterea, am ascultat, am spus încă de la începutul prezentării mele că și doamna Kaufman a spus în nenumărate rânduri, Comisia nu poate să se pronunțe asupra unor consultări. Comisia a răspuns deja pe tema acestor consultări, dar noi nu putem să demarăm uh, vreo procedură oficială din cauza unor consultări pe care le-a lansat un stat membru. Ceea ce putem să vă spunem este că nu suntem de acord cu asemenea consultări publice care se bazează pe uh, um, lucruri care nu sunt dovedite, care nu se bazează pe fapte. Și și vicepreședintele Timmermans a spus că această consultare se bazează pe întrebări uh, uh părtinitoare și care sugerează deja răspunsul și care aduc un prejudiciu imigranților și nu uh, sunt o bază obiectivă pentru elaborarea de politici. Numai atât pot să spun. Da. E bine că ați putut să participați la discuția noastră, doamnă Mișu. Vreau să vă reamintesc că următoarea întâlnire, dragi colegi, va avea loc pe 18 mai între orele 19 și 21.30 la Strasbourg. Thank you. Thank you. It's true.